morning. Good morning, everybody. Bună dimineața tuturor, doamnelor și domnilor. Stimați colegi, o să reîncepem sesiunea Comisiei Libe. Ca de obicei, voi face niște anunțuri, adică în primul rând, pentru motive bugetare, birou a hotărât să mai uh, programeze niște reuniuni ale Comisiei Libe în iunie și septembrie. Uh, avem niște date noi și anume iunie, va fi miercuri pe 20 iunie, de la 9 dimineața și de la 3 după amiaza. Și joi, 21 iunie, vom avea din nou și dimineața și după amiază, de la 9 și de la 3. Iar în septembrie, pe 19 septembrie, de dimineață și după amiază, de la 9 și de la 3 și același lucru pe 20 septembrie, dimineața și după amiază. Coordonatorii LIBA au fost de acord cu aceste noi intervale orare printr-o procedură scrisă. Nu sunt obiecții, Așa că noul program este aprobat și vom porni acum de la punctul 9 și anume hotărârile judecătorești în materie de regimuri matrimoniale. Raportorul este colega noastră Evelyn Gebhardt. Și de asemenea vom face o dezbatere comună pentru punctele 9 și 10 hotărârile judecătorești în materie de parteneriat înregistrează. Raportorul acolo este domnul Michael Cashman. Trebuie să uh, analizăm proiectul de aviz, să stabilim termenul de depunere a amendamentelor. Așa că vă propun să auzim în primul rând despre regimurile matrimoniale de la doamna Gerhard, prezentarea proiectului de aviz și apoi putem uh, să organizăm uh, discuțiile după ce îl ascultăm și pe domnul Cashman. Pe 7 martie, Comisia juri care este Comisia de Resort pentru parteneriatele înregistrate, a trimis o solicitare la președintele Parlamentului European la agenția privind drepturile fundamentale din Uniunea Europeană privind potențiala încălcare a drepturilor uh, fundamentale prin acest proiect uh, prezentat de comisie în ce privește parteneriatele înregistrate și această cerere va fi discutată din punct de vedere al drepturilor fundamentale. Doamna Geffard, aveți uh, cuvântul. Mulțumesc foarte mult, uh, domnule președinte. Vă mulțumim pentru prezentarea făcută. Michael Cashman și cu mine am colaborat foarte bine, așa încât uh, ne face plăcere că se va organiza o dezbatere comună pe aceste două documente ale Comisiei, deoarece considerăm și întotdeauna am considerat că este foarte important ca hotărârile în privire de materie de regimuri matrimoniale și efectele judecătorești ale materii, în materie de parteneriate registrate să fie discutate împreună. Nu înțelegem oricum de ce sunt două propuneri legislative de la Comisie, pentru că noi considerăm acest lucru lucru ca o formă inacceptabilă de discriminare. Vorbim despre Uniunea Europeană și vorbim despre egalitatea de tratament în fața legii. Lucrul acesta ar trebui să fie forța motrice în spatele abordării noastre uh, pentru aceste două chestiuni foarte asemănătoare. Uh, comisia de fond este Comisia Libe și Comisia, Comisia Jurii, mă scuzați, și se discută unirea acestor două propuneri. Poate că ar trebui să rugăm Comisia să facă o singură propunere și sal, aș saluta această evoluție chiar dacă ar, asta, ar însemna că unul dintre noi, eu sau Michael, nu am mai fi raportor, dar am putea să acceptăm acest lucru pentru că ne interesează mai mult subiectul pe care îl dezbatem și nu gloria personală. Cred că sunteți de acord cu acest mod de gândire și ar trebui să facem o propunere către comisie, Michael, ca apoi să ne adresăm Comisiei Juri și să susținem abordarea lor. Asta ar însemna că deocamdată nu știm care ar putea să fie calendarul, pentru că data pentru dezbatere la juri nu a fost stabilită încă. Propunerea Comisiei intenționează să reglementeze legislația existentă în ceea ce privește administrarea regimurilor matrimoniale și mai ales în ceea ce privește distribuirea proprietății în situațiile transfrontaliere, în situație de divorț, separare sau în situația morții unuia dintre parteneri. Sunt probleme importante și divorțul sau moartea sunt uh, situații care sunt abordate diferit perechile căsătorite trebuie să fie de acord că instanța care se ocupă de aceste chestiuni sau instanța de care declară căsătoria nulă trebuie să aibă și competență în ceea ce privește regimurile matrimoniale regimul proprietății matrimoniale și noi sugerăm ca aceasta să fie situația, deci nu este foarte clar că există competență exclusivă. Deci e o chestiune complexă pe care noi încercăm să o simplificăm. Amendamentele propuse pe care le vom prezenta comisiei se concentrează asupra uh, unor chestiuni centrale. În primul rând, datoria de a informa este o chestiune absolut crucială pentru separare, divorț, în aceste situații, instanțele iau uh, o decizie pe baza dreptării dintr-o țară. Deci se pune întrebarea care este țara implicată. Dacă ambii parteneri sunt de acord, atunci este mai ușor, e mai puțin greu și se poate alege fără niciun fel de prioritate, dar este foarte important să clarificăm contextul ideea că ambii parteneri sunt uh, știu care sunt consecințele alegerii legislației, iar partenerul mai puternic să nu ia hotărârea în numele celui mai puțin slab, iar cel mai slab să urmeze această decizie. Este un punct foarte important și am dori ca în propunerea noastră aceasta să fie o prevedere mai puternică și uh, reiese, a reieșit acest lucru dintr-o discuție pe care am avut-o mai devreme referitor la datoria de a îngriji pe copii, obligația de îngrijire față de copii și obligația alegerii jurisdicției. Comisia nu a ținut cont de dorințele Parlamentului European, cum se întâmplă de foarte multe ori, iar Parlamentul a trebuit să reia această discuție. Deci e o cerere pe care o adresăm Comisiei Europene să țină cont de ideile noastre în momentul în care facem propuneri ca să nu le reluăm după aceea. Apoi, la articolul 5, propunerea 8, eu și Michael am discutat această chestiune deoarece doream să fie foarte clar că în, această, în acest domeniu trebuie să apară o ordine descrescătoare. Se pare că e foarte clar în engleză, dar nu este clar în germană, în varianta limba germană. Deci cred trebuie să adăugăm acolo ceva ca să fie clar din punct de vedere al textului german exact care este situația. În engleză se pare că lucrurile sunt mai clare decât în versiunea în limba germană. Am vorbit despre acest lucru și am căzut de acord asupra faptului că e nevoie de clarificare. Acolo unde nu există o decizie comună a celor doi parteneri, atunci să se stabilească o secvență și nu ca toată chestiunea să fie lăsată în seama echilibrului sau dezechilibrului de putere din căsătorie dintre cei doi parteneri. Am sugerat de asemenea că mai trebuie făcută o alegere sau o posibilitate de alegere pe care am dorit să o introducem în text. În ce privește cetățenia partenerilor, cetățenia părților în uh, situația Marii Britanii și a Irlandei, de exemplu, în situația în care unul dintre parteneri partenerii locuiesc împreună, atunci firește nu se pune problema jurisdicției locului unde locuiesc nu se aplică, dar uh, lucrul acesta este absolut evident și ar fi trebuit să fie introdus aici. Același lucru este valabil la 1C9 nou, unde am adăugat o referire la jurisdicția statului în care s-a încheiat căsătoria. Dacă jurisdicția este aleasă conform locului în care are loc căsătoria, atunci nu este niciun motiv ca jurisdicția statului respectiv să nu se aplice dacă se desface căsătoria. În amendamentul 12 am făcut o altă propunere referitoare la dreptul statului uh, cu care partenerii au legături foarte apropiate. Se pune problema aici a domiciliului comun sau uh, a unui loc cu care au legături uh, foarte apropiate. Vrem să există o, indicare, o indicație foarte clară care sunt alegerile posibile, pentru că sunt împrejurări foarte diferite. S-ar putea într-adevăr, să fie o căsătorie de la distanță, dacă vreți, în care s-ar putea ca unul dintre parteneri să locuiască într-o țară, iar celălalt într-o altă țară. Iar atunci trebuie să se spună foarte clar cum trebuie rezolvată această situație unde sunt legăturile lor cele mai puternice, dar trebuie să fie un punct în care au avut poate un domicil comun sau poate au crescut împreună în același loc și acolo s-au întâlnit, deci trebuie să vedem care sunt posibilitățile. Asta este scopul acestui amendament. Apoi, mai avem o propunere în amendamentul care se referă la jurisdicția statului în care locuiesc de obicei partenerii. Cred că aceasta este evident. N-am să intru în amănunte, n-am să prezint toată propunerea în detaliu. Iar în ceea ce privește articolul 17, Dacă nu se face nicio alegere a jurisdicției, atunci regimul proprietății va fi supus regimului proprietății din uh, statul respectiv. Trebuie să ne asigurăm că nu este o alegere arbitrară a jurisdicției, ci că există o definiție foarte clară. Nu e ca și cum te-ai duce la un magazin și ai cumpăra ce-ți convine cel mai mult. Deci, jurisdicția statului în care a fost încheiată căsătoria ar fi o alegere potrivită, pentru că și lucrul acesta este absolut evident de la sine. Acestea sunt cele mai importante puncte. Sunt 25 de amendamente în total, dar nu cred că are rost să le luăm pe fiecare în parte. Colegii pot să pună întrebări dacă vreunul dintre amendamente nu le este clar, dar în afară de acest lucru, cred că eu și Michael am cooperat absolut exemplar și am armonizat amendamentele pentru a putea ține cont de posibilele dorințe ale Comisiei Jurii. Uh, le-am fuzionat uh, astfel încât să nu existe contradicții între opiniile lui Michael și ale mele. A fost de fapt foarte ușor uh, să punem textul cap la cap în felul acesta ca să reflectăm gândirea Comisiei. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc doamna Gephardt și acum la al doilea raport în uh, dezbaterea noastră comună, să-l auzim pe colegul Michael Cashman, uh, care va vorbi despre hotărârile judecătorești în materie de parteneriate înregistrate. Mulțumesc. Lucrul cel mai ușor uh, pe care pot să-l spun este că doamna Gerhardt a spus totul. Ne-am pus în totalitate de acord și cred că abordarea noastră a fost una foarte coerentă iar amendamentele pe care dumneai le-a considerat uh, foarte clare uh, sunt și pe placul meu. Acum uh, voi prezenta câteva dintre aspecte, însă cred că este important doar să întăresc principiile despre care a vorbit Evelyn. Salut uh, propunerile făcute de comisie pentru a armoniza efectele asupra proprietății ale parteneriatelor înregistrate în Uniunea Europeană. Propunerile sunt oportune, sunt necesare și se încadrează în programul de la Stockholm care își propune să creeze un uh, spațiu de justiție, libertate și um, securitate securitate și pentru a avea o astfel de zonă trebuie să poți circula liber fără ca drepturile să-ți fie prejudiciate. Și în acest caz al parteneriatelor civile, Vom ajuta mii de cupluri care își exercită libertatea de, circula, de a circula, de a lucra și de a locui în alte țări care nu sunt în mod normal țările lor uh, natale. Așa cum spunea însă Evelyn, nu este necesar deloc să avem propuneri separate. Uh, este vorba de principiul uh, calității uh, legislative și principiile sunt aceleași, însă um, raportorul din juri și coraportorul au fost de acord că propunerile ar trebui să fie fuzionate. Este important să subliniez acest lucru. Apoi uh, salut solicitarea adresată de jurii Agenției pentru Drepturi Fundamentale pentru emiterea unui aviz legat de separarea propunilor. și aceasta este în conformitate cu Carta Um, drepturilor fundamentale și privesc acest lucru cu mare interes. În ceea ce privește conținutul, uh, noi vrem ca această legislație să fie adusă la același nivel ca și legislația privind căsătoriile și uh, am uh, aceleași modificări ca și cele propuse de Evelyn. Am introdus alegerea legislației aplicabile în considerente și în amendamentele um, 1, 3, 6 și 9. Comisia ar trebui să informeze toți uh, uh, factorii de interes, am, amendamentele 7, 8, 9 și 32, pentru că dacă nu știi că ai acel drept, cum poți să ți-l ți exerciți? De asemenea, am pus în aplicare principiul uh, nediscriminării și interzicem orice discriminare în aplicarea regulamentului. Și am inclus și conceptul de efecte personale, adică uh, efecte asupra persoanelor, adică schimbări de nume în cadrul parteneriatelor um, înregistrate. Apoi uh, oferim posibilitatea de alegere a jurisdicției, ca și în cazul uh, cuplurilor căsătorite. Asta la amendamentele 13 și 14. În ceea ce privește mm, partenerii, le dăm posibilitatea să aleagă înțeleagă aceleași jurisdicții ca și uh, cuplurile căsătorite. Totuși trebuie făcută o mențiune Legislația aleasă poate să fie doar legea statului care recunoaște parteneriatele înregistrate. Prin urmare, uh, aceasta nu poate fi niciodată o portiță de scăpare pentru a cere unui stat care nu recunoaște patentele înregistrate să o facă. Din păcate, nu putem face acest lucru din cauza tratatelor, din cauza temeiului juridic și din cauza restricțiilor care ne uh, limitează în baza temeiului juridic. Am uh, șters o propunere disproporționată care se referea la anularea oricărei dispoziții din uh, regulament uh, la um, bunul plac al statelor membre, lucru care este complet inacceptabil. Și pe ansamblu am îmbunătățit certitudinea juridică în uh, regulament în, prin amendamentele 11 și 12. În concluzie, nu pot să vă spun decât că sunt în totalitate de acord cu abordarea lui Evelyn Gerbhardt. Am lucrat foarte bine împreună. Și totuși acesta este un aviz pentru o procedură în care Parlamentul nu are decât un rol consultativ. Să sperăm că această situație se va schimba în viitor. Cred însă că este important uh, ca în Parlament să transmitem un mesaj cât se poate de clar că egalitatea este în centrul valorilor noastre europene. Dacă nu susținem și dacă nu promovăm egalitatea, nu putem să ne așteptăm ca aceasta să fie luată în serios de alții. Procedura este aceea de adoptare unanimă uh, în Consiliu după consultare cu Parlamentul, potrivit articolului 81.3 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. Prin urmare, un uh, veto, un eventual veto din partea unui uh, Parlament Național ar putea să fie exprimat în termen de șase săptămâni de la adoptare. Sper că nu se va întâmpla așa și sper că Consiliul are înțelepciunea să considere că aceste propuneri sunt oportune și absolut necesare. Știu că există um, reprezentanți uh, permanenți ai guvernelor naționale în această dimineață alături de noi. Deja i-am recunoscut pe unii dintre ei din țara mea și uh, cei care au o abordare progresivă în acest domeniu au obligația să câștige acest argument în Consiliu. Voi încheia aici și uh, voi, uh, vă stau la dispoziție pentru întrebări, chiar dacă nu am neapărat răspunsurile la toate. Mulțumesc, domnule Cashman. Dacă celelalte instituții, Comisia sau Consiliul nu au comentarii sau contribuții la această prezentare, sau dacă au. Comisia, vă rog să interveniți scurt înainte de a da cuvântul uh, deputaților. Comisia, vă rog. Mulțumesc, bună dimineața tuturor. Aș vrea să le mulțumesc călduros uh, celor doi raportori pentru raportul pe care l-au prezentat astăzi și pentru amendamentele depuse. Aș vrea de asemenea să le mulțumesc uh, pentru faptul că au salutat aceste propuneri pe care le consideră necesare și oportune. Este adevărat că acum un an Comisia a adoptat ambele propuneri ca un pachet, tocmai pentru a sublinia hotărârea Comisiei de a facilita viața zilnică a cetățenilor, indiferent dacă sunt căsătoriți uh, sau dacă trăiesc într-un parteneriat înregistrat. Suntem uh, recunoscători președinției care până acum uh, a examinat cele două propuneri ca pachet și în paralel. Ambele propuneri au același obiectiv și anume de a furniza reguli clare pentru cuplurile internaționale și de a oferi certitudine juridică în ceea ce privește drepturile de proprietate uh, atunci, mai ales uh, în cazul în care cuplurile sunt uh, confruntate cu situație de divorț, uh, de separare sau în cazul decesului unui cuplu. Ambele propuneri sunt neutre din punctul de vedere al geniului și răspunde la trei chestiuni. Um, jurisdicția aplicabilă, legislația aplicabilă și modul în care pot fi recunoscute și aplicate hotărârile judecătorești dintr-un stat membru într-un alt stat membru. Răspunsurile răspunsurile la aceste întrebări vor crea un uh, spațiu judiciar uh, comun în Uniunea Europeană pe baza principiului recunoașterii reciproce. Este adevărat că există răspunsuri diferite la aceste întrebări și acesta este și motivul pentru care Comisia a ales să aibă două regulamente diferite. Căsătoria este o instituție tradițională, bine cunoscută, care există în toate statele membre, în timp ce parteneriatele înregistrate uh, reprezintă o instituție familială recentă prezentă. Doar 14 state membre cunosc uh, sau recunosc această instituție. Și chiar între aceste 14 state membre, uh, modul în care sunt reglementate aceste parteneriate este diferit. Ținând seama de această situație, răspunsurile date de regulamente sunt diferite, mai ales în ceea ce privește legislația aplicabilă. Poate că sună puțin discriminatoriu să nu le dăm partenerilor posibilitatea de a alege legislația aplicabilă. Însă lucrurile nu stau așa, din potrivă. Scopul este de a le furniza partenerilor certitudinea juridică că odată ce și-au înregistrat parteneriatul există o legislație aplicabilă pe care o cunosc dinainte. Există diferențe substanțiale între aceste două tipuri de uniune, și anume căsătorii și parteneriate înregistrate, și de aceea Comisia Europeană a considerat că ar fi mai eficient și mai simplu în momentul de față să propună două regulamente separate. Și mă voi opri aici. Mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc. Acum uh, deschid uh, discuția. Domnul De Jung, în calitate de raportor din umbră, dorește să intervină. Mulțumesc, domnule președinte. Le mulțumesc și celor doi raportori pentru rapoartele excelente. Trebuie să vă spun că recent am primit din partea Comisiei Europene uh, răspunsurile la întrebările pe care le-am adresat, din nou, cu privire la drepturile partenerilor înregistrați um, care își exercită dreptul de liberă circulație. Și am fost foarte dezamăgit de răspunsurile pe care le-am primit de această dată. Uh, doamna comisar Reding spunea în trecut că libertatea de circulație aduce cu sine o serie de drepturi pentru uh, partenerii înregistrați de același sex. Și acum, în răspunsurile sale, pare că dă puțin înapoi. Și de aceea, în acest sens, mi se pare că aceste două propuneri, și în special cea privind uh, parteneriatele înregistrate, mi se par foarte relevante. Însă, uh, în ceea ce privește raportul Cashman, ar trebui să introducem în considerente o formulare uh, Uh, potrivit căreia libertatea de circulație nu ar trebui să discrimineze între diferitele tipuri de căsătorii sau parteneriate înregistrate. Credem că libertatea de circulație aduce cu sine drepturi într-un uh, mod nediscriminatoriu, care merge dincolo de ceea ce uh, a prezentat Comisia și doamna comisar în răspunsurile sale. Acestea fiind spuse, trebuie să vă spun că aceste propuneri sunt excelente și mă bucură foarte mult faptul că în raportul Cashman Colegul nostru a șters articolul 17, care reprezenta o problemă majoră pentru grupul meu, pentru că este o formulare deschisă și foarte ciudată. mă gândesc că, că poate ar trebui să întărim puțin uh, alineatul 1A, alineatul 1A de la articolul 18. Se spune că un astfel de refuz nu poate contraveni cartei uh, privind drepturile fundamentale. Este perfect, dar ar fi bine să ne referim și la articolul 21 și am putea să adăugăm ceva de genul uh, in particular article 21 sau o formulare de genul acesta. Uh, Altfel, nu mai am decât o singură observație. Cred că considerentele din ambele uh, rapoarte, considerentul 21A, dacă rezidența obișnuită ar trebui uh, interpretată la nivelul Uniunii, mai degrabă decât la nivelul fiecărui stat membru. Dar dacă există o definiție, aceasta devine automat parte din legislația europeană. De aceea mi s-a părut că este puțin ciudat să adăugăm acest lucru într-un considerent pentru a explicita. Cred că ar fi suficient să spunem că ar trebui să existe o definiție a acestui concept pentru că automat ce, ce, și celelalte concepte și acestea vor fi guvernate de legislația europeană. Dar, pe ansamblu, cred că aceste două rapoarte sunt uh, bune uh, în ceea ce mă privește pe mine. Mulțumesc. Uh, acum, doamna Indveld, un alt raportor din umbră. Mulțumesc, domnule președinte. Le mulțumesc raportorilor. Am lucrat cu doamna Gerbhardt pe un alt aspect al, acest, al aceluiași subiect anterior și uh, susțin abordarea adoptată, care este foarte similară sau chiar identică cu cea din raportul anterior. În primul rând, ca și dumneavoastră, încurajez uh, Consiliul și statele membre să urmeze recomandările noastre și să adopte mm, un dispozitiv în acest sens, pentru că dacă nu există un dispozitiv în Uniunea Europeană, atunci lăsăm totul la latitudinea uh, instanțelor de judecată și singurii care vor beneficia vor fi avocații. Însă noi ne dorim ca cuplurile să fie beneficiarii acestor uh, dispoziții. De aceea susțin propunerea de a fuziona cele două rapoarte într-unul singur și să cerem Comisiei să vină cu o nouă propunere care să le unească pe cele două reprezentanta Comisiei a spus pe bună dreptate că parteneriatul înregistrat este un fenomen relativ recent și că cele 14 state membre care au un astfel de concept au uh, aranjamente și dispoziții foarte diferite. Căsătoria este o instituție mai veche, dar și căsătoria diferă de la un stat membru la altul. Uh, în unele state membre uh, căsătoria este deschisă pentru uh, persoanele de același sex, în alte state nu și uh, drepturile și obligațiile din căsătorie diferă de la un stat membru la altul. Așa că nu trebuie să tratăm căsătoria ca o categorie diferită de parteneriatele înregistrate. Trebuie doar să recunoaștem faptul că pe teritoriul Uniunii Europene regulile pentru formalizarea unei relații sunt diferite. Și sper că chiar și uh, în uh, afara acestui raport pe care Parlamentul l-a solicitat în mod repetat, să spunem că acele state membre care au parteneriate înregistrate, care au căsătorii deschise pentru cuplurile de același sex, să vină cu un sistem de recunoaștere reciprocă mi se pare uimitor că avem recunoaștere reciprocă când vorbim despre ingredientele brânzeturilor și berii, dar nu despre ingredientele căsătoriei. Mi se pare ridicol și cred că ar trebui să, se să fie recunoscute noile realități demografice trebuie să se recunoască faptul că cuplurile și relațiile sunt uh, diferite în Uniunea Europeană și cred că trebuie și în acest caz să sărbătorim diversitatea europeană. Așadar, susțin uh, în totalitate propunerile celor doi raportori. Mulțumesc. Thank you. Now, Iacolino. Mulțumesc și acum domnul Iacolino. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Nu există nicio îndoială că aceste două propuneri sunt foarte strâns legate, lucru care a fost explicat foarte clar și de către cei doi raportori. Bineînțeles, cele două rapoarte trebuie să avanseze mână în mână și faptul că avem două propuneri separate ar putea fi interpretat uh, în mod pozitiv din anumite puncte de vedere și negativ din altele. Și o să încerc să fiu un pic mai specific, să vă explic ceea ce vreau să spun. Am, avem o propunere referitoare la regimurile de uh, proprietate matrimonială și o altă propunere pentru parteneriatele înregistrate. Atunci când vorbim despre parteneriatele înregistrate, acest concept nu este extrem de nou în jurisdicțiile statelor uh, membre, deși doar 14 state membre au recunoscut acest tip de concept. Cu toate acestea, având în vedere că aici tratăm aspecte care sunt legate în principal de proprietate, cred că o singură propunere ar fi fost utilizată ca mijloc de a interveni, de a interfera într-un domeniu care este foarte diversificat. Este important față de prima propunere, în ceea ce privește prima propunere, ca soții să poată alege propriul lor regim. Trebuie să existe cooperare reciprocă, firește, și, bineînțeles, cuplurile au libertatea de a se stabili unde doresc. Se pot stabili în orice stat membru și există și un aspect transnațional. Cu toate acestea, în 2012, faptul că doar jumătate din statele uh, membre ale Uniunii Europene au recunoscut parteneriatele înregistrate cred că ar trebui să ne pună un pic pe gânduri. Este o realitate și ca atare ea trebuie să fie luată în calcul și rezolvată cumva. Unele țări, printre care și a mea, au recunoscut faptul că uniunea dintre oamenii de același sex și înființarea de familii poate să pună probleme și curțile au avut niște sentințe în acest sens. Sentințele au susținut că depinde de statul membru să decide ce se întâmplă pe propriul teritoriu atunci când vine vorba de uniuni între cupluri de același sex. Dar aceasta este o problemă și trebuie să fie rezolvată. Trebuie să ținem cont de jurisprudența care s-a dezvoltat, care a evoluat de-a lungul timpului și de necesitatea de a ne asigura că există un regulament pentru relațiile matrimoniale, pentru acele cupluri care au fost căsătorite și trebuie să recunoaștem efectele și consecințele acestei uniuni și oricum trebuie să luăm în calcul, așa cum se întâmplă în Italia, spre exemplu, faptul că avem recunoaștere, spre exemplu, pentru locul în care uh, părțile trăiesc. De asemenea și probleme de sănătate și alte situații care trebuie să fie uh, luate în calcul. Eu sunt împotriva oricărui tip de discriminare. Sunt împotriva oricărui, oricărei forme de obstacol pus în calea conceptelor corecte. Și tocmai de aceea trebuie să rezolvăm această problemă într-un mod în care pe care să-l considerăm adecvat fiecare dintre noi. Acesta este un subiect foarte complex, foarte delicat și care trebuie să fie rezolvat. și trebuie să fie rezolvat printr-o abordare adecvată. Regulamentele convenționale în ceea ce privește regimurile ă, matrimoniale de proprietate trebuie să fie recunoscute într-o formă diferită față de cea pe care uh, au formulat-o cei doi raportori. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Weber. Înțeleg că doriți să interveniți. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Eu am, de fapt, o întrebare dar înainte de a pune întrebarea, doresc să le mulțumesc ambilor uh, raportori și să spun că și eu consider că ar trebui să avem o singură uh, propunere legislativă și nu două separate, pentru că dacă vrem să fim consecvenți cu noi înșine, atunci când vrem să îmbrățișăm diversitatea și să arătăm că avem uh, o poziție deschisă în Uniunea Europeană și nu doar atunci când ne ocupăm de problemele altor țări sau altor părți ale lumii. Și din acest punct de vedere trebuie să recunoaștem că suntem un pic cam ipocriți în Uniunea Europeană, pentru că situația juridică și acest gen de incertitudine este de fapt uriașă. Deci într-o țară, spre exemplu, ai căsătorii și, ai o, și dacă apare o modificare de guvern, o schimbare de guvern, se schimbă toate legile. Și în mod clar nu asta ar trebui să ne dorim. Dar în același timp mă întreb Cum ar putea acest uh, lucru, spre exemplu, să schimbe situația din propria mea țară? Pentru că acum câteva luni în România a intrat în vigoare un nou cod civil și se specifică foarte clar că căsătoria este între un bărbat și o femeie și mai mult nu recunoaște parteneriatele înregistrate, nici măcar cele înregistrate în alte țări și apoi există un alt paragraf, un alt alinat, care spune că aceasta nu aduce atingere legislației europene și trebuie să recunosc că eu nu mai înțeleg nimic. Nu văd cum uh, ar putea să se aplice în același timp uh, cele două articole care sunt contradictorii. Tocmai de aceea ridic această întrebare. Dacă se adoptă, care ar fi situația unui cuplu care la un moment dat uh, s-ar muta, spre exemplu, în România? Președintele, văd că nu mai există alte solicitări de intervenție, nu mai există niciun eurodeputat care să dorească să intervină pe marginea acestei discuții, astfel încât haideți să ne dăm din nou cuvântul raportorilor dacă ar dori să tragă niște concluzii după ce au auzit celelalte contribuții. Doamna Gerbhardt. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vă mulțumesc și pentru această discuție extrem de utilă. Trebuie să-i mulțumesc încă o dată lui Sofie. Eu încerc întotdeauna atunci când lucrez să am un punct de vedere echilibrat și să nu mă încurc în contradicții. Deci există un element de deja vu în ceea ce am discutat deja în ceea ce privește deciziile pentru regimurile de proprietate matrimonială, pentru că regulile sunt uh, foarte uh, simple și uh, problema este doar să le reunim. Dar știu că acest lucru poate pune probleme în statele membre și că statele membre au regimuri diferite, dar noi trebuie să fim consecvenți, astfel încât să nu-i încurcăm de tot pe oameni. Și ceea ce încercăm noi să facem este să sugerăm o soluție pentru cei care au o problemă din cauza uh, faptului că au o căsătorie uh, binațională și în cazul unei separări, a unui divorț sau al unui deces, este foarte uh, dificil să decizi ce jurisdicție se aplică. Și trebuie să ne asigurăm că nu există niciun fel de contradicții inerente deciziilor pe care trebuie să le ia. Cu alte cuvinte, trebuie să avem o abordare modernă, astfel încât să ne asigurăm că oamenii au într-adevăr la dispoziție o soluție. Sunt convinsă că Michael o să fie de acord cu mine când spun că am ținut cont de subsidiaritate și trebuie să respectăm acest lucru, domnule Iacolino, pentru că nu intervenim, doamnă Weber, în legislația statelor naționale, statelor individuale. Legislația europeană nu poate face acest lucru. Ceea ce încercăm noi să oferim este, sunt niște instrumente pentru a avea niște soluții. În statele membre există uh, seturi diferite de reguli legate de căsătorie și de partaj. Ele diferă foarte mult de la un stat la altul. Și există și abordări foarte diferite față de parteneriate. Ele, cum spuneam, nu există în fiecare stat și în articolul 27 din propunerea Comisiei și prin alte articole se spune foarte clar ce se întâmplă în cazurile în care situația juridică dintr-un stat membru diferă de ceea ce și-ar dori de fapt oamenii. Deci acest lucru se menționează în document. Ceea ce am spus noi este că vrem să ne asigurăm că nu există fragmentare uh, în mai multe domenii, pentru că este mult mai bine dacă toate prevederile sunt uh, puse la comun și oamenii au astfel ocazia de a face o alegere. Noi nu înțelegem de ce în domeniul uh, dreptului de proprietate matrimonial trebuie să se impună o jurisdicție jurisdicție care ar putea să ofere o posibilitate foarte restricționată de a oferi o soluție. Deci, cu alte cuvinte, noi credem că partenerii ar trebui să aibă ocazia de a face o alegere informată, în cazul în care această alegere informată este posibilă. Deci, asta este restricția. Așa cum spunea și Michael mai devreme. Și cred că noi am ținut cont de acest lucru. Aș dori să contrazic și ceea ce spunea Comisia când a spus că nu poate reuni toate aceste prevederi, pentru că dreptul matrimonial diferă de la stat la stat, la fel și legea privind parteneriatul, mai ales în ceea ce privește regimul de proprietate. Deci, nu se poate spune că din cauza că există diferențe, este imposibil ca aceste prevederi să fie reunite pentru că avem uh, aceste două lucruri separate, nu le putem reuni. Nu se poate spune acest lucru. Dacă cele două ar fi complet egale, atunci n-ar mai avea niciun sens să ne ocupăm de amândouă. Deci nu putem spune pur și simplu că doar pentru că există diferențe nu se poate armoniza. Diferența reală este că dreptul uh, matrimonial există în toate cele 27 de state membre, dar dreptul privind parteneriatul nu există. Și am ținut cont și de acest lucru. Și cred că va trebui să ne gândim uh, în continuare la aceste puncte, dar cam atât din partea mea. Mulțumesc, domnule Cashman. Um, Evelyn. Mulțumesc foarte mult. Evelyn s-a referit la majoritatea aspectelor juridice. Vreau să le spun un lucru colegilor regulamentul privind parteneriatele civile se aplică la toate parteneriatele civile. Nu este vorba de parteneriate între persoane de același sex. Pleacă de la ideea că unele persoane nu vor o căsătorie religioasă, ci vor un parteneriat civil sau o căsătorie civilă. Din acest motiv, recunoașterea principiului, așa cum spunea Sophie, principiul care derivă din responsabilitățile și drepturile uh, a două persoane care formează un cumplu duc la un parteneriat civil, la un contract civil. Eu Uh, de exemplu, ca o persoană homosexuală aș dori ca drepturile mele în momentul în care aș pleca de la ambasadă din Polonia și m-ar lovi un autobuz, aș dori ca partenerul meu să aibă același dreptul să știe ce face cu proprietatea mea, ce știe ce face cu contul meu bancar, ce știe ce face cu trupul meu dacă mor. Dar evident că nu știe acest lucru. Iar uh, aceste parteneriate ce bine mi se par cimentul fiecărei societăți. Două persoane care se iubesc și doresc să fie împreună trebuie acceptate ca atare, deci nu văd de ce trebuie să separăm drepturile care concretizează, drepturile uh, care elementele care țin împreună aceste două cupluri care formează cărămizile societății. E vorba de drepturi și de responsabilități care provin din aceste declarații juridice și din recunoașterea legală. Doamna Weber, nu am uh, puterea, înțelegerea pentru a răspunde la întrebarea dumneavoastră, dar asemenea contradicții apar în domeniul regimurilor matrimoniale și în domeniul parteneriatelor înregistrate. Cum spunea domnul Iacolina, ele eh, sunt de competența exclusivă a statelor membre, de aceea doresc să colaborez cu toată lumea. Toți avem de câștigat eh, aducând o certitudine juridică, recunoscând diferențele de abordare dintre statele membre. Po- poate ar trebui să ne gândim la ce uh, activitatea unui coleg italian de la PPE care s-a ocupat de reunificarea familiilor, întregirea familiilor. Cred că acolo uh, eu, există o abordare care se refera la reîntregirea unei familii fără discriminare cu excepția discriminărilor care există în dreptul statelor membre la ora actuală. Deci poate ar fi o cale de urmat. Domnul de Jong, uh, voi analiza amendamentul privind articolul 18.1a. Din păcate, eu am folosit acolo cuvântul mei, în loc să spun shell, ca vorbitor de limbă engleză, pentru a putea întări principiul la care v-ați referit. Este o chestiune foarte, foarte delicată și uh, eu aș vrea să se extrag diferența din această ecuație și să văd dacă avem o coerență de principii care merge de la căsătorie la parteneriatul civil și care încurajează oamenii să uh, se angajeze față de relații pe termen lung, dar care să nu impună asupra unui alt stat membru o lege care este valabilă în prevederile naționale. Cred că la această comisie, mai presus decât oricare altă comisie, avem capacitatea intelectuală și disponibilitatea de principiu de a ne aduna să ajungem la acest rezultat. Mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc uh, și doamne Gerhard și domnului Cashman. Cam asta este tot uh, pe marginea acestei discuții, acest schimb de vederi privind proiectele de aviz despre care am discutat. Termenul privind depunerea amendamentelor ar trebui să fie 11 aprilie până la ora prânzului, 11 aprilie, ora 12. Să reținem că votul la libe pe marginea acestor proiecte de aviz este eh, prevăzut pentru 31 mai, 31 mai. Dacă e în regulă, atunci o să trecem la următorul punct și anume 11 în ordinea de zi. Este Carta UE, ansamblu de norme pentru libertatea mass media în Uniunea Europeană. Raportoarea este colega noastră, doamna Renate Weber. Și o să facem un prim schimb de opinii pe marginea acestei chestiuni ansamblu de norme pentru libertatea mass media în Uniunea Europeană. Și pentru aceasta salutăm aici prezența domnului Schauer, Schauer, se corectează vorbetul, care repre reprezintă Institutul Dreptului Mediei de la Saarbrücken. Am văzut că au apărut niște pliante care se referă la activitatea acestui institut. Uh, cred că au fost deja împărțite participanților. La cererea Comisiei Libe, institutul face niște cercetări pentru a actualiza studiu privind informarea cetățenilor din Uniunea Europeană, obligațiilor media și instituțiilor care se referă la drepturile cetățenilor pentru, deci dreptul cetățenilor de a fi uh, informați în totalitate. Domnul Șoier va prezenta aici uh, rezultatele intermediare ale acestui studiu și de asemenea salutăm printre noi pe reprezentantul grupului la nivel înalt privind libertatea presei și pluralismul înființat de comisie. Raportul va fi prezentat de domnul Gerhard de Graaf, care este director la Direcția Generală de Specialitate a Comisiei. Este cel care se ocupă de acest portofoliu la această Direcție Generală a Comisiei. El ne va face o prezentare generală privind primele uh, reuniuni ale acestui grup la nivel înalt. Deci vă propun acum să o auzim pe raportoare, pe doamna Weber, iar apoi pe domnul Scheuer, iar apoi pe domnul de Graft, iar apoi o să vă dăm cuvântul uh, doamnelor și domnilor eurodeputați să interveniți. Doamna Weber, aveți cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Cred că trebuie să recunoaștem că la Parlamentul European în uh, ultimii câțiva ani am adoptat uh, un număr mare de rezoluții referitoare la libertatea presei în diferite țări. Iar în dezbaterile pe care le-am uh, organizat uh, în plenară s-a arătat că problemele pe care le-am constatat în anumite țări sunt probleme care apar într-o măsură mai mică sau mai mare în toate statele membre ale Uniunii Europene. În același timp, firește trebuie să recunoaștem că și Consiliul Europei a dat publicității un număr mare de recomandări privind media și libertatea presei și rolul presei, ceea ce este absolut normal. Pentru că importanța presei și a diverselor tipuri de presă în zilele de astăzi este absolut extraordinar, este mult mai mult mare decât era acum 50 de ani sau chiar acum 20 de ani. În această etapă aș dori doar să spun câteva cuvinte despre acest raport din proprie inițiativă. Originea, după cum spuneam, era în acele dezbateri pe care le-am avut în ultimii câțiva ani privind situația presei în diferite state membre, dar firește este vorba și despre faptul că această cartă a Uniunii Europene este un document cu forță juridică obligatorie în Uniunea Europeană. Deci este normal ca în momentul în care ne gândim la acest raport, să accentuăm articolele relevante. Este vorba de articolul 11 din Carta Uniunii Europene, libertatea de expresie și informare unde se menționează faptul că toată lumea are dreptul la libertatea de experție, iar dreptul acesta include dreptul de a avea opinie, de a primi informații, de a răspândi informații fără intervenții din partea autorităților publice și indiferent de frontiere. Alineatul 2 spune că libertatea pluralismului presei va fi respectată. Evident, momentul în care ne gândim m-am gândit la acest raport, mi-au apărut în minte câteva întrebări. Cum ar fi, de exemplu, rolul autorităților publice atunci când vorbim despre restrângerea acestor drepturi sau asigurarea protecției acestor drepturi. De asemenea, ce înseamnă conceptul de pluralism al presei și, în același timp, ce înseamnă libertatea presei. Este uh, această libertate o libertate absolută sau are niște limitări? Care este diferența dintre presa publică și presa privată în ce privește drepturile și obligațiile? Când se pune problema stabilirii unor norme, ce înseamnă acest lucru? dorim reglementare la nivelul statului, uh, este cea mai bună manieră de a asigura libertatea presei și pluralismul, sau dorim să ne gândim la autoreglementarea presei? Firește toate aceste întrebări trebuie să fie abordate în raport, dar raportul este un proces în devenire. În momentul acesta este prim uh, schimb de opinii, este faza de ascultare. Aș prefera astăzi să ascult oaspeții pe care îi avem aici și pe care doresc să-i salut și de asemenea să aud și ce spun colegii care vor fi raportori din umbră și nu numai, toți colegii din Comisia Liberă. Voi reveni la dumneavoastră cât mai curând cu putință cu un calendar. Vom discuta poate posibilitatea de a emite un document de lucru înainte de a redacta raportul în sine. Aș zice că ar fi bine să votăm asupra acestui raport, probabil spre sfârșitul anului, când să sperăm că vom avea un vot comun în raportul de la AFET care se ocupă cu de libertatea presei în lume, deci să avem aceste dimensiune, această dimensiune dublă a presei și protecția libertății presei în lume și în uh, Uniunea Europeană. Mă voi opri aici și mă interesează foarte mult să aud ce au de spus uh, musafirii noștri. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Weber! Iar acum este rândul domnului Scheuer să ne prezinte activitatea care s-a desfășurat la Institutul Institutul European pentru Libertatea Presei. Deci, vă aveți cuvântul, domnule. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Bună dimineața, doamnelor și domnilor. Vă mulțumesc, domnule raportor, pentru introducerea plăcută și cuvintele calde pe care le-ați adresat experților inv invitați astăzi la Comisia Libe. Mi s-a cerut să fac o prezentare în limba maternă, adică limba germană. Vreau să vă atrag atenția că voi trece la altă limbă în acest moment. Dacă vorbim despre prezentarea din această dimineață, aș vrea să mă concentrez asupra câtorva elemente. Știu că toți membrii comisiei vor primi un uh, exemplar al broșurii noastre, așa încât o să mă refer la câteva elemente prioritare în timpul scurt pe care l-am la dispoziție. Vreau să mă concentrez asupra originilor acestui studiu și apoi să vă fac o prezentare generală uh, a activității de până acum. În primul rând, vreau să vă spun care este abordarea pe care am adoptat-o în elaborarea acestui studiu astfel încât să puteți să comparați eh, ce vă spun eu acum cu raportul care va apărea la sfârșit. Doamna Weber spunea că s-a publicat în 2004 un studiu care a fost comandat de Comisia Libe la momentul respectiv. Eh, Institutul de la Düsseldorf este cel care s-a ocupat de acest studiu. Motivul acestui studiu, care a fost pe scurt prezentat de doamna Weber, este faptul că în anumite state membre au apărut niște situații care au îngrijorat oarecum uh, Parlamentul European și s-au emis atunci două rezoluții și cred că situația aceasta trebuie văzută acum, pentru că e vorba de unul despre concentrarea mass media și celălalt despre drepturile fundamentale în Uniunea Europeană. După studiul respectiv uh, s-a redactat un proiect de rezoluție a Parlamentului European care a fost adoptat în aprilie 2004 și uh, se numea riscul încălcării uh, drepturilor fundamentale și a libertății de expresie în Uniunea Europeană, mai ales în, Ital- în Italia, ca urmare a articolului 11 din Carta Drepturilor Fundamentale. Cam asta ar fi originea acelui studiu. De data aceasta, ni s-a cerut să actualizăm studiul respectiv și, bineînțeles, trebuie să analizăm situația din diferite state membre, inclusiv acele state membre care au devenit membre după acea dată. Bineînțeles, uh, sau au fost foarte multe evenimente și aș dori uh, să mă refer la acest lucru. Tratatul de la Lisabona a intrat în vigoare Tratatul de la Lisabona se referă la legislația primară și la libertatea de exprimare care este acum înscrisă în tratat. Au avut foarte multe loc, foarte multe evoluții de la studiu din 2004 și mă voi referi și la acest lucru. Poate voi spune că în 2007 a fost o directivă privind uh, mass media audiovizuală și o comunicare a Comisiei referitoare la ajutorul de stat pentru serviciile publice mass media și în cele din urmă la sfârșitul lui 2010, prin toamna lui 2010, a fost situația Ungariei. Aș vrea să mă refer cu multă precauție la această chestiune. La începutul lui 2011, a intrat în vigoare legislație și a urmat reacția Comisiei în, în februarie și februarie 2011, dar nu numai. A fost o reacție și în decembrie 2010, iar în martie s-a adoptat o rezoluție prin care Parlamentul și-a exprimat îngrijorarea față de uh, modul în care legislația din, Mag- din Ungaria a ținut cont de obligațiile statelor membre și de achiul comunitar în ceea ce privește garantarea libertății presei și libertății de exprimare. Cam asta ar fi originea activității noastre. Să vă spun ce am făcut până acum. Pe 15 februarie am uh, prezentat un raport uh, intermediar pe care l-am înaintat Secretariatului Comisiei Libe. În acest raport intermediar am inclus o serie de state membre pe care Bulgaria, Cehia, Franța, Lituania, Malta și Slovacia. Raportul acesta, din, ce, din câte știu eu, este la dispoziția dumneavoastră iar acum încercăm să cuprindem uh, alte state în raport. Despre ce vorbesc eu acum când vorbesc despre rapoarte de țară? Vorbesc despre rapoarte care se bazează pe experții și corespondenții din diversele țări care răspund la solicitările noastre, noi avem de fapt un chestionar, iar ei răspund la acest chestionar. Uh, răspunsurile sunt analizate în detaliu, ei analizează mai în detaliu uh, peisajul media din țările respective, ce garanții există în țările respective, nu numai pentru libertatea presei și pentru libertatea de expresie, dar și uh, pentru garanții legate de autoritățile de supraveghere sau în termeni constituționali, dacă există posibilitatea de a garanta independența presei. Și un alt aspect pe care îl analizăm este dacă există măsuri referitoare la obligația de a asigura un serviciu universal. Deci, pentru un serviciu public de televiziune și de radio pentru a asigura informarea tuturor cetățenilor, iar în termeni tehnici dacă există posibilitatea punerii în aplicare a acestor servicii. Dacă analizăm invers situația, s-ar putea să existe niște așteptări justificabile, justificate din partea cetățenilor de a avea acces la internet și acces la informație, de exemplu. Deci, uh, aici am aduce în discuție aspectele constituționale. Pe de altă parte, legislația scrisă referitoare la presă și la mass media. Uh, există coduri de conduită, coduri de etică, de exemplu, ce se stabilește acolo, ce uh, firme individuale, ce fac firmele de difuzare. Toate aceste aspecte sunt incluse în raportul nostru. Adică noi încercăm să avem o abordare duală în ce privește libertatea presei. Pe de o parte, vedem cât de liberă este presa în furnizarea de informații pentru cetățeni. Aceasta ar fi primul element și al doilea element, cât de liberi sunt cetățenii să aibă acces la informațiile respective. Deci sunt o serie de puncte esențiale care trebuie analizate pentru a putea ajunge la uh, o formă de text care să aibă un oarecare conținut libertatea presei uh, se pune problema. Uh, toți actorii au acces liber, ce fel de restricții există în momentul respectiv pe piață, ce fel de obligații pozitive există pe piață pentru cei care oferă servicii de presă, ce fel de obligații au în ceea ce privește conținutul pe care îl oferă și apoi ce căi există pentru a permite companiilor de presă, instituțiilor de presă să își transmită informațiile către public. S-ar putea să fie obligații referitoare la conținut, la anumiți difuzori publici, sau uh, informații, obligativitate privind transmiterea pe cablu. Deci, ținutul, în primul rând, este considerat de importanță publică și ce anume conținut e considerat de importanță publică și trebuie difuzat. Și apoi ne gândim și la cerere. Uh, căutarea informației, cum funcționează acest lucru în diferitele state membre cetățenii au posibilitatea să se implice, uh, să spună ce formă de conținut li se oferă și cum li se oferă. Știm din anumite state membre că Există anumite ONG-uri și părți interesate uh, care sunt, uh, se ocupă de difuzorii publici. Știm că în anumite țări există un ombudsman, un avocat al poporului, ceea ce oferă posibilitatea ca cetățenii să își exprime opiniile apropo de tipul de conținut care ar trebui găsit în, uh, la furnizorii de mass media, la televiziune, uh, la radio sau la presa online, la presa electronică. Uh, acestea sunt, de fapt, aspectele esențiale pe care le analizăm. În, ca și în 2004 o să analizăm aceste, abord, aceste elemente pentru fiecare țară în parte. Vrem să știm cine sunt părțile uh, implicate, cele mai interesante, care sunt agenții, furnizorii de servicii de televiziune și de radio și așa mai departe. Vrem să știm de asemenea cum uh, se alocă veniturile din publicitate la diversele firme difuzoare. De da, uh, asemenea, am apelat la corespondenții noștri să ne spună care sunt opiniile lor privind modificările pe care le consideră necesare, schimbările pe care le consideră necesare pentru a rezolva problemele identificate și pentru a le putea rezolva. Uh, la ora actuală, după părerea mea, se pune problema concentrării presei, protecției mass mediei, Uh, mai ales când se pune problema confidențialității surselor sau dezvăluirea surselor, accesul cetățenilor la informații în ceea ce privește transparența totală. De se pare că în foarte multe țări cetățenii uh, au o problemă. Nu prea știu exact cine uh, sunt proprietarii anumitor companii de presă, care sunt interesele în joc acolo uh, și sunt anumite țări care uh, împing, nu obligă la o informare din cauza aceasta, iar uh, în unele situații regulile nu se aplică așa cum ar trebui să se aplice. Și mai există o, o secțiune în acest raport, pentru că de fapt doamna Weber s-a referit la acest lucru, se vor putea face comparații între statele membre și de asemenea uh, ce ne putem noi aștepta în materie de standarde europene și aici mă refer la articolul 10 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului și de la diversele acorduri încheiate între Consiliul Europei și statele membre, recomandările Consiliului de Ministri și uh, recomandările adoptate de adunarea parlamentară a Consiliului Europei și uh, Mă gândesc și la chiul comunitar, la tratatul privind Uniunea Europeană, la articolele de la 2 la 6, obiectivele și valorile Uniunii Europene, uh, care se referă la această, acest aspect și la articolul 11, cum s-a spus, există garantarea libertății uh, mediei, mass mediei și pluralismul mass mediei și știu că există de asemenea libertăți fundamentale, politici de concurență, politici culturale și uh, ajungem în felul acesta și la legislația secundară. Acestea sunt standardele comparative pe care le vom uh, elabora, iar în privința analizei uh, comparative vom compara statele membre, dar în același timp vom încerca să vedem cât de care este situația standardelor europene ca să putem să prezentăm niște concluzii și niște recomandări pentru uh, pașii următori care ar putea fi necesari. Calendarul, foarte pe scurt, intenționăm să avem un proiect al studiului final până la sfârșitul lunii mai, ca să-l putem înainta secretariatului comisiei și apoi urmează o, o perioadă de 6-8 săptămâni pentru a prelua reacțiile dumneavoastră recomandări, cerințe suplimentare pentru a trece la studiul final și sunt la dispoziția dumneavoastră dacă doriți să răspund la întrebări. Mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc foarte mult pentru această prezentare. Vă reamintesc că, uh, că la 10.45 avem programat un vot uh, electronic și ar trebui să ne încadrăm cu discuția noastră până atunci. Este o situație pe care o cunoaștem uh, prea bine. La un moment dat, vor exista foarte mulți oameni care vor veni uh, în sală și se vor grăbi să voteze pentru că trebuie să ajungă în altă parte. Așa că vă rog să nu uitați uh, că trebuie să ne încadrăm în timp, în 30 uh, de minute, pentru că mai avem o altă prezentare din partea domnului de Graf. Gerald de Graf, care este reprezentant uh, al Direcției Generale pentru Societatea Informațională și Audiovizuală uh, din cadrul Comisiei și dumnealui uh, ne va prezenta concluziile grupului la nivel înalt. Aveți cuvântul, domnule de Graf, înainte de a le da cuvântul deputaților pentru intervenții. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, stimată doamnă raportor, doamnă Weber, distinși deputați. Voi încerca să am o intervenție foarte scurtă pentru a nu uh, mă suprapune cu votul electronic. Aș vrea să fac câteva comentarii introductive. Bineînțeles, salutăm interesul puternic și implicarea puternică a Parlamentului European în chestiuni legate de libertatea presei și salutăm de asemenea raportul la care uh, lucrează doamna Weber și care va fi uh, emis spre sfârșitul acestui an. După cum știți, Comisia a fost întotdeauna angajată în sensul pluralismului uh, presei, libertății presei și așa mai departe, pentru că acestea sunt principii care stau la baza unei societăți democratice pluraliste. Și exact fapt, exact, asta înseamnă Uniunea Europeană. Asta ar trebui să însemne Uniunea Europeană. Aș vrea însă să subliniez câteva lucruri. Bineînțeles, Comisia nu poate să acționeze decât în baza competențelor care i-au fost conferite de tratate. În termeni concreți, aceasta înseamnă că în ceea ce privește Carta Drepturilor Fundamentale, potrivit articolului 51, la care s-a făcut referire de mai multe ori în această dimineață, dispozițiile sunt adresate statelor membre numai atunci când implementează legislația europeană. Așadar, în acest sens, prerogativele Comisiei sunt relativ limitate. Acum dați-mi voie să mă refer la activitățile întreprinse de către Comisia Europeană. Și aceasta este ca răspuns la rezoluția adoptată de Parlament anul trecut în februarie cu privire la Ungaria aș vrea să subliniez trei activități. În primul rând, este vorba de grupul la nivel înalt, la care v-ați referit și dumneavoastră, domnule președinte. Acest grup de lucru la nivel înalt a fost uh, instituit în a doua jumătate a anului trecut și între timp s-a întâlnit de trei ori. Președintele acestui grup la nivel înalt este fostul uh, președinte leton, Profesorul uh, Vike Freiberger și ceilalți trei membri sunt profesorul Herta Döbler și Gemerien, care, uh, care este fost uh, ministru al justiției în Germania, profesorul Luis Miguel Pesau Murmaduru, și uh, un alt coleg. Grupul uh, a fost uh, solicitat să examineze toate riscurile Uh, pentru, uh, în ceea ce privește activitățile ce trebuie întreprinse în sensul pluralismului presei și, bineînțeles, acțiunile ce trebuie întreprinse la nivel european. Și, bineînțeles, va elabora un raport cu recomandări concrete pentru comisie în ceea ce privește promovarea, sprijinirea pluralismului și libertății presei în Uniunea Europeană, iar acest raport este așteptat până la sfârșitul acestui an. Bineînțeles, uh, constatările grupului uh, vor fi uh, făcute publice și ne așteptăm să avem o dezbatere intensă pe această temă, inclusiv în cadrul Parlamentului. Trebuie să vă subliniez că acest grup este independent și nu primește instrucțiuni din partea nimănui. Comisia furnizează sprijin logistic, dar aceasta, acesta este tot sprijinul Comisiei. Grupul uh, lucrează lucrează la identificarea unor posibile limitări ale libertății presei, inclusiv implicarea statului uh, în, uh, în lege sau în practică și, bineînțeles, uh, se ține seama și de independența autorităților de reglementare și de drepturile uh, profesiei uh, de jurnalist și, bineînțeles, se ține seama de legislație, de practici și de diferitele modalități de abordare a riscurilor. Acesta este primul domeniu de atenție al grupului. Al, a doua prioritate parte grupului se referă la impactul uh, proprietății presei asupra libertății și pluralismului presei și, bineînțeles, în ceea ce privește uh, încrederea și responsabilitatea în materie de jurnalism uh, responsabil. Prima întâlnire a fost în octombrie anul trecut, iar între timp au avut alte, loc alte două întâlniri, iar cea mai recentă a avut loc acum două săptămâni. S-a acordat o mare atenție libertății și independenței presei atât uh, din perspectiva jurnaliștilor, cât și din uh, perspectiva proprietarilor uh, trusturilor de presă. Și ultima reuniune s-a concentrat pe standardele de etică și calitatea activității jurnalistice. Grupul invită experți și intenționează să organizeze și alte audieri uh, și potrivit uh, președintelui uh, grupului vor exista cel puțin cinci alte reuniuni în statele membre în următoarele câteva luni. Vor exista și audieri uh, suplimentare cu factori de interes și cu mediul academic. Atât am avut de spus deocamdată cu privire la grupul de nivel înalt. Există și alte două activități la care aș dori să mă refer pe scurt. În primul rând, cu sprijinul Parlamentului European și printr-o acțiune pregătitoare adoptată de Parlament anul trecut, am uh, colaborat cu Institutul Universitar European pentru a crea un centru pentru pluralismul și libertatea presei în cadrul școlii Robert Schuman a Institutului Universitar European. Acest centru este acum operațional, iar unul dintre primele rezultate ale activității grupului este să raporteze cu privire la competențele Uniunii Europene și în special ale Comisiei în ceea ce privește libertatea și pluralismul presei. Iar acest raport ar trebui să fie disponibil înainte de vară. Ultima activitate la care aș dori să mă refer uh, este aceea a unui alt grup de lucru care a fost creat. Este un grup uh, care se referă la uh, viitorul uh, presei și care analizează impactul revoluției tehnologice asupra peisajului media. După cum știți, schimbările tehnologice sunt extrem de rapide iar industria se schimbă într-un ritm uh, foarte rapid. Există noi furnizori uh, media care intră pe piață și există uh, presiuni asupra furnizorilor existenți, în special asupra presei scrise, care încearcă să găsească noi modele de afaceri, în unele cazuri doar pentru a supraviețui. Bineînțeles, există un interes clar în a asigura un, o industrie media sănătoasă și prosperă și diversificată în Uniunea Europeană, iar în al doilea rând vrem să ne asigurăm că cetățenii au acces uh, la servicii de calitate. Acest grup uh, este prezidat de Cristian Vantelo uh, și grupul cuprinde aproximativ 25 de membri din diferite sectoare ale industriei de presă. Uh, grupul uh, cuprinde și câțiva jurnaliști uh, și ne așteptăm ca primul său raport să fie elaborat până la sfârșitul lunii iunie. Și ne așteptăm ca acest raport să fie de mare interes, inclusiv pentru Parlament. În încheiere, domnule președinte, aș dori să vă spun că necesitatea de a promova și proteja libertatea presei ne preocupă pe noi toți în Europa. Poate că uneori acest lucru este mai vizibil în, uh, și mai puternic în unele țări, însă este un domeniu care necesită eforturi continue și monitorizare continuă. Având în vedere importanța independenței și libertății presei, apreciem foarte mult implicarea activă a Parlamentului European. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule De Graf. Acum uh, vă dau cuvântul pentru discuții. Am o listă de șase deputați care doresc să intervină, așa că vă sugerez să vă încadrați uh, în două minute fiecare, pentru că mai avem numai 20 de minute la dispoziție. Vă rog să vă concentrați pe subiectele fascinante și uh, de interes astfel încât uh, să nu uh, fie probleme când uh, se va buluci lumea la vot la 10.45. începe cu domnul Tavares. Mulțumesc, domnule președinte. Bineînțeles, presa nu este un uh, drept uh, auxiliar uh, pe care îl avem. Din potrivă, este fundamentul altor drepturi și fundamentul sistemului nostru politic din secolul XVIII, libertatea presei a stat la baza tuturor celorlalte libertăți ale noastre. Și de aceea este perfect îndreptățit uh, ca cetățenii europeni uh, să ceară Uniunii Europene să apere în mod activ uh, libertatea presei. În Comisia de Petiții am văzut foarte mult acest lucru. Am observat de, acest, de asemenea acest fapt în studiile realizate în Uniunea Europeană. Uneori, instituțiile europene au acțiuni limitate în acest domeniu, pentru că atât uh, presa cât și Uniunea Europeană uh, sunt la baza mai multor crize avem uh, o situație de criză în presă, ziariștii se află într-o situație precară, de aceea sunt mai sensibili la presiuni și la a acționa în moduri care uneori nu sunt neapărat uh, legale, așa cum am observat în unele state membre. Există de asemenea niște mutații, niște transformări în presă. Nu știm uh, unde se uh, termină opinia și unde începe activitatea reală de jurnalism mai ales când ne confruntăm cu bloguri. Oricum, există și o interpretare destul de largă a principiului subsidiarității. Uh, toate mijloacele de comunicare în masă sunt transfrontaliere în momentul de față. Fie că un trus de presă este situat într-un stat membru sau altul. Oricum, citim știri peste tot în Europa, din ziare și de pe bloguri. Și, bineînțeles, facem acest lucru și la nivel mondial. Uh, Comisia ne vorbea despre diferitele limitări care se regăsesc în tratate, dar sunt limitări uh, care țin și de noi. Peisajul mediatic este foarte diferit de ce aveam noi uh, în urmă cu mulți ani. Spuneați uh, că statele membre trebuie să respecte carta atunci când aplică legislația europeană. Atunci trebuie să avem mai multă legislație europeană în anumite domenii care încă nu sunt reglementate suficient, astfel încât statele să aibă anumite obligații. Spuneați că avem nevoie de un diagnostic, dar nu înțeleg de ce Comisia nu implementează instrumentul de monitorizare a pluralismului uh, presei, pe care chiar Comisia l-a cerut și pe care a, decis să nu-l implementeze. și uh, oricum uh, a existat și un uh, proiect pilot. Însă este clar că avem nevoie de un diagnostic dacă vrem o nouă lege a presei. Am să mă opresc aici pentru că mai avem foarte multe de lucrat în acest dosar. Domnul Scheuer spunea că trebuie să ne consultăm cu factorii de interes, cu părțile implicate. Noi toți suntem părți implicate, pentru că mm, democrația este un factor implicat în ceea ce privește pluralismul presei. Și dacă vrem să promovăm democrația europeană, trebuie să avem standarde puternice și eficiente privind libertatea presei. Și am să vă dau un exemplu. Un jurnalist a fost concediat uh, de la radioul public din Portugalia, deoarece făcuse un editorial uh, critic nu la adresa guvernului nostru, ci la adresa guvernului Angolei. Și această da, este o dovadă a crizei cu care ne confruntăm în această industrie a presei și Uniunea Europeană trebuie să acționeze. Domnul Ilce, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu uh, susțin uh, ideea că trebuie să întărim uh, aceste aspecte ale legislației europene, aspecte care se referă la pluralismul presei, la libertatea presei, la dreptul de exprimare și la piața media. Recent însă am văzut anumite abateri de la standarde și de la norme în unele state membre. Uh, Uh, și am văzut chiar pe alocuri uh, tendințe catastrofale. Vă pot spune că există uh, există anumite aspecte legate de uh, grupurile media, de trusturile media. Există trusturi media care nu își îndeplinesc rolul clasic uh, de mm, monitorizare a puterii. Din potrivă, sunt trusturi media care sprijină puteria, puterea. Bulgaria este una dintre țările care are probleme foarte mari în acest sens. Există ziare care se transformă pur și simplu în instrumente politice în mâinile proprietarilor lor. Uh, foarte adesea, proprietarii instituțiilor de presă din aceste țări sunt bancheri, uh, manageri sau uh, oameni foarte bogați care erau la, care au fost la putere sau care încearcă să ajungă la putere sau în poziții de influență. Vedem această situație pe piața presei zi de zi. Și Trebuie să găsim um, căi de a lupta împotriva acestei tendințe. Dacă, de exemplu, vedem că o bancă finanțează un, uh, o instituție de presă, atunci trebuie să facem ceva pentru că um, guvernul aflat la putere uh, finanțează sau uh, permite fluxuri de capital către banca respectivă. Iar cetățenii nu înțeleg de ce instituțiile de presă servesc puterea în, a, în acest mod și nu înțeleg de ce există un grup de bănci uh, între uh, guvern și instituțiile de presă. Și aș vrea să uh, să-mi uh, exprim sprijinul pentru activitatea doamnei Weber, deoarece cred că sarcina ei este foarte dificilă, dar sunt la dispoziția sa pentru a o ajuta. Mulțumesc foarte mult, doamna Gânț. Ne-am plâns uh, foarte adesea că Uniunea Europeană este puternică în uh, supravegherea implementării regulilor pieței unice iar Însă instituțiile europene sunt uh, slabe atunci când uh, se pune problema de democrație, libertate și drepturile omului. Carta este obligatorie doar în cazurile în care statele membre implementează legislația europeană. Și uh, observăm foarte des această lacună. Inițiativa aceasta este una dintre cele mai importante înainte de aderare, criteriile de la Copenhaga sunt foarte clare, însă după aderare nu mai avem repere și nu mai avem instrumente pentru a pune în aplicare criterii similare. Salut ambele inițiative a Comisiei Libe și a Parlamentului și, pe de altă parte, inițiativa Comisiei de a institui acest uh, grup uh, pentru viitorul presei și grupul de nivel înalt pentru pluralismul presei. Am o întrebare și nu sunt sigură dacă se poate da un răspuns acum, dar cred că este un lucru important pentru viitor. Ar fi foarte important să se creeze o sinergie între aceste inițiative, cea, aceasta din LIBE și cea de la nivelul Comisiei. Ați vorbit de asemenea despre institutul universitar care este implicat. Întrebarea este cum putem crea niște sinergii astfel încât să avem un instrument coerent uh, pentru că dacă am pune la oaltă sugestiile și inițiativele, am putea găsi o cale pentru viitor. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Brons! Uh, the concept of media freedom has two... Conceptul de a presei are două fațete. În primul rând, libertatea presei de controlul guvernului, fie prin formă de cenzură, constrângeri sau pedepse, și a doua fațetă este dreptul de acces la presă. Și uneori poate apărea un conflict între cele două, pentru că dreptul de acces poate să fie o constrângere juridică, dar nu o să intru în asta. Presa deținută de guvern trebuie să fie controlată prin lege, printr-o lege care să stipuleze imparțialitatea, dar nu trebuie să fie controlată de guvernul din momentul respectiv. Uh, Presa trebuie să fie libere de orice fel de uh, politică editorială impusă de uh, cei care cumpără spațiu uh, de reclamă sau de proprietari. Publicațiile uh, tipărite care se identifică cu uh, partidele politice trebuie să fie libere, dar să nu incită la violență sau la ură publicațiile tipărite care pretind că sunt ziare trebuie să facă o distinție între știri și uh, uh, articole de opinie. Site-urile web care sunt deținute de indivizi privați trebuie să fie libere de orice constrângeri, mai puțin să nu incite la violență sau la ură. Deci, înainte să vorbim despre Ungaria, trebuie să ne întrebăm câtă libertate există și în alte state membre, pentru că același Parlament European care săptămâna trecută cerea autorităților olandeze să ia măsuri împotriva uh, website-ului uh, Partidului Libertății, se plânge și despre uh, probleme cu presa în uh, Ungaria și mie mi se pare că se contrazic. Apoi, uh, unele state membre aruncă oameni în închisoare în secunda în care își exprimă o opinie nepotrivită. În țara mea, BBC poate să aibă uh, o poziție clară față de cei care exprimă o opinie contrară față de uh, opinia generală a BBC-ului. Și recent a existat o discuție la televiziunea germană dacă un partid politic ar trebui să fie interzis. Partidul politic uh, respectiv uh, trebuia să fie interzis uh, de mai mulți ani pentru că se descoperise că el era inventat și toate părțile erau de acord cu această interzicere, dar nu erau de acord cu victima interzicerii există liber, libertăți pentru uh, clasa politică de la conducere, dar nu și pentru oponenți. Deci libertatea de a fi de acord nu înseamnă de fapt libertate. Mulțumesc. Doamna Faioni. Mulțumesc, o să salut foarte mult uh, această dezbatere astăzi și încercarea de a asigura independența jurnalistică. Este esențial pentru protejarea drepturilor omului acest lucru. Uh, Cred că este extrem de important să discutăm problemele existente în lumea presei, pentru că avem foarte multe subiecte diferite de discutat Uh, din, plecând de la presiunea sectorului de afaceri sau sectorului politic asupra mediei, în special asupra mediei tipărite, până la calitatea informației și lipsa de uh, jurnalism de investigație. Cazul recent din Ungaria, pe care îl tot discutăm de vreun an, ne-a transmis un semnal de alarmă foarte puternic către toate instituțiile europene și ne-a conștientizat de eforturile de a asigura o presă independentă. Și Ungaria nu este singurul caz, știm cu toții. La nivel european, nu avem niciun fel de mecanism clar și puternic care să monitorizeze libertatea de expresie și de informare în statele noastre și trebuie să urmărim mai îndeaproape ce se întâmplă în statele noastre. Mă bucur că uh, Comisia Europeană respectă recomandările noastre de a propune un fel de mecanism care să uh, rezolve aceste discrepanțe în um, ceea ce privește noua lege a presei. Este foarte important să avem o dezbatere uh, deschisă și transparentă și în care să angajăm și experții și societatea civilă, precum și experții care redactează legislația. Din păcate, acest lucru nu se întâmplă întotdeauna, așa cum s-a întâmplat uh, și în Ungaria, așa cum a fost cazul în Ungaria. Ceea ce este important este că guvernele la nivel uh, național și internațional ar trebui să evite legislația uh, pe marginea conținutului jurnalistic. Ar trebui să încurajeze uh, autoguvernarea și să prevină orice fel de presiune politică. Trebuie să rămânem îngrijorați pentru că vedem foarte multe forumuri de uh, control de incitare la violență și uh, vedem că accesul la informație este dificil pentru jurnaliști, astfel încât aceștia nu pot să lupte împotriva abuzului de putere. Și pe de altă parte, situația economică creează un mediu în care presa devine din ce în ce mai dependentă de investiții și de proprietari. Pentru mine, un alt motiv de îngrijorare este faptul că pierdem uh, jurnaliștii de investigații și una din cele mai mari provocări uh, pe care trebuie să o facem în acest raport din proprie inițiativă este faptul că presa se confruntă cu mediul digital în acest moment ceea ce eu cred că ne-ar putea aduce multe beneficii, dar aceste, această nouă provocare trebuie folosită într-un mod adecvat și strategiile noastre de media trebuie să se adapteze noilor cerințe ale publice, ale publicului, mă scuzați. Deci trebuie să ținem cont de realitățile de astăzi, pentru că oamenii din ce în ce mai mult folosesc aceste noi instrumente de informație, acest nou acces la informație care are deja un impact foarte mare asupra presei tipărite. Spre exemplu, în Regatul Unit, ă, tânăra generație nu mai cumpără pur și simplu ziare și nu mai citește ziare. Deci ne confruntăm cu foarte multe provocări și trebuie să colaborăm pentru a le rezolva pe toate și mă va bucura să lucrez cu Renate și cu alți colegi pentru a ne asigura că avem libertate și independență a presei în toate statele noastre. Mulțumesc, doamna McIntyre și apoi doamna Weber. O să vă rog să păstrați tăcerea în sală astfel încât să putem încheia dezbaterea. Doamna McIntyre. Mulțumesc, domnule președinte salut această dezbatere și faptul că putem analiza libertatea presei în Uniunea Europeană. E foarte clar că e foarte important pentru noi toți. Și sunt sigură că doamna Weber va face o treabă excelentă cu acest raport. Am o observație și o întrebare. O parte din motivul pentru care am tot dezbătut acest subiect este Ungaria, dar cred că este important faptul că avem astfel ocazia să dăm dovadă de o abordare echilibrată, astfel încât Ungaria să nu se considere um, să nu se considere vizată în mod direct. Și cred că acest raport ne oferă ocazia să facem exact acest lucru. Întrebarea mea este cum putem analiza responsabilitatea presei, precum și libertatea presei. Pentru că în țara mea avem în momentul de față o anchetă, ancheta Leverson, care analizează practicile culturale și etica presei din Marea Britanie. Și suntem foarte conștienți de faptul că presa poate să facă abuz de libertatea sa și să publice bârfe și detalii din viețile private ale oamenilor, ceea ce nu are absolut nicio legătură cu știrile, dar de ziare. Uh, și mă întreb dacă n-am putea să tratăm și acest punct. Mulțumesc și acum îi dau cuvântul doamnei raportor, foarte pe scurt. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. O să fiu foarte succintă, vreau doar să le mulțumesc tuturor celor care au contribuit la această discuție și, în primul rând, uh, invitațiilor noștri și aș dori să clarific un lucru și să menționez că raportul interimar, în conformitate cu contractul, este confidențial. Deci nu a fost distribuit uh, membrilor Comisiei Libe, dar așteptăm raportul dumneavoastră până la uh, sfârșitul lunii mai. Așa cum am spus deja, de îndată ce este posibil, vă voi ține la curent cu calendarul și vom organiza și niște întâlniri nu doar cu raportorii din umbră, ci și cu colegii care și-au exprimat punctul de vedere astăzi pentru a vedea cum putem merge mai departe cu acest raport. Mulțumesc! Mulțumim, doamnă Weber, pentru că ați fost atât de succintă și ați pus punct acestei uh, dezbateri. A fost un prim uh, schimb de opinii. Mulțumim, le mulțumim și oaspeților noștri, domnul de Graf și domnul Șoer. Și anunț că prezentarea scrisă pe care am auzit-o din partea Institutului European pentru Dreptul Presei va fi distribuită tuturor membrilor uh, comisiei. Și acum trecem la vot. Vă reamintesc importanța de a avea cartelele de vot pregătite. Dacă sunteți cu toții pregătiți, dacă nu, trimiteți pe cineva să vă aducă cartela. Trecem, deci, cum spuneam, la voturi, care n-ar trebui să dureze foarte mult. Vă rog să fiți atenți, deci nu o să dureze mult și ar fi mult mai ușor dacă am rezolva acest lucru ca să ne vedem fiecare de programul propriu. Avem două voturi. Primul se referă la protecția infrastructurii, infrastructurii critice de informație și realizări și pașii următori către securitate cibernetică globală. Uh, raportor este Agnes Hacknis și acum trecem la primul vot pentru că al doilea va fi mult mai simplu. Să ne concentrăm, deci. Amendamentul 1. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri se adoptă. Amendamentul 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 1. Pentru. Împotrivă. Abține. Se adoptă. Unele amendamente devin caduce și atunci amendamentul 6. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 7. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri.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 Și trecem acum la al doilea raport, care este și mai simplu, pentru că vorbim, uh, votăm asupra unei uh, legislații care a fost lansată de domnul Tavares. Doriți să spuneți ceva? dar vreau să le mulțumesc raportorilor din umbră și colegilor care au lucrat la acest uh, dosar, pentru că în sfârșit am ajuns la finalul acestei codecizii, dar în principal vreau să spun că săptămâna trecută am uh, primit uh, vestea tristă că Stefania Pascuali de la comisie care a lucrat la comisie de, uh, care a lucrat la acest dosar de mai bine de 2 ani a decedat. Avea foarte mulți prieteni în comisie și foarte mulți prieteni și la Parlament și aș dori să îi dedic acest raport. Mulțumesc! Mulțumim pentru aceste observații foarte sensibile. Sunte, aveți perfectă dreptate, tocmai am aflat că distinsa doamnă Stefania Pasquati a decedat și pe neașteptate, a fost un deces neașteptat și am dorit să-i aducem un omagiu. Am dorit ca acest lucru să apară în procesul verbal al Comisiei Libe, că dorim să ne exprimăm condolențele pentru, către familia sa și către uh, prietenii săi, care cu siguranță îi vor duce dorul. Deci dedicăm acest raport uh, memoriei domniei soale și trecem la vot. Votul în ceea ce privește uh, rezoluția legislativă s-a deschis votul. S-a închis votul. 44 de voturi pentru, 0 abțineri, 3 voturi împotrivă, deci rezoluția a fost adoptată. Uh, îi felicităm uh, pe doamna Hankis și pe domnul uh, Tavares. Vă mulțumim pentru prezență. S-a încheiat votul aici și trecem la următoarele puncte de pe ordinea de zi. moving on now to point... Trecem acum mai departe la punctul 13 care se referă la Fondul European pentru Refugiați. În ce scuze, de fapt, spune președintele, punctul 14, care se referă la solidaritatea consolidată intraeuropeană în domeniul azilului. Raportor este domnul Chiriacos Triantafilides și, în primul rând, o să ascultăm prezentarea comisiei și apoi vom avea un prim schimb de puncte de vedere. Comisia a adoptat o comunicare în ceea ce privește solidaritatea crescândă intraeuropeană în domeniul azilului pentru o partajare mai bună a responsabilității și pentru o încredere reciprocă mai mare. Raportorul nostru a redactat un raport din proprie inițiativă și mai întâi vom da cuvântul comisiei și apoi vom deschide dezbaterea pentru un prim schimb de puncte de vedere. Domnul Albert Jiang, care reprezintă Comisia Europeană, are acum cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș dori să vă mulțumesc pentru invitația de a face această prezentare privind solidaritatea. Bineînțeles, este un subiect extrem de important în dezvoltarea politicii de azil și este extrem de important că Parlamentul își face timp pentru a avea un raport pe această temă. Problema solidarității a ieșit la lumină la rampă anul trecut, nu atât din, numai din cauza evenimentelor din sudul Mediteranei, și, dar și din cauza faptului că au existat presiuni mari asupra sistemului de azil din Grecia. Dar solidaritatea a fost, de fapt, o problemă centrală pentru politica de azil de foarte multă vreme, încă de la începutul stabilirii acestei politici, deci de mai bine de un deceniu. Și tocmai de aceea comunicarea prezentată de Comisia Comisie nu este doar o reacție la ce s-a întâmplat anul trecut, ci are și o, un punct de vedere strategic și pe termen lung pentru dezvoltarea solidarității. De ce avem nevoie de mai multă solidaritate? În primul rând pentru că, azil, pentru că fluxurile migratorii, fluxurile de azil nu sunt constante în Uniunea Europeană și este important să nu uităm că, deși în momentul de față ne confruntăm cu foarte mulți solicitanți de azil, uh, a, aceste cifre nu sunt uh, nici pe departe la fel de mari cum erau, spre exemplu, la începutul deceniului și nu sunt nici pe departe atât de mari cât ar putea să fie și în alte părți ale lumii. Deci, acesta este un moment foarte bun să ne gândim cu mare atenție la dezvoltarea de capacități în statele membre mai vechi pentru a se confrunta cu orice fel de fluxuri imprevizibile de azilanți. Uh, dar având în vedere că fluxurile nu sunt chiar la fel de mari ca pe vremuri, tot pot aduce presiuni uh, pentru că sunt uh, distribuite inegal. Spre exemplu, în prima jumătate a acestui an, șase state membre au primit aproape două treimi din solicitările de azil din Uniunea Europeană. Deci este clar că Uniunea are responsabilitatea de a consolida solidaritatea între statele membre pentru politica de azil și este important să ne asigurăm că toți solicitanții de azil sunt primiți cu demnitate în Uniune. Dar mesajul cheie al comunicării este că nu există soluții uh, ușoare sau evidente și asta din două motive. În primul rând pentru că este extrem de important ca, dincolo de solidaritate, statele membre să se confrunte și cu răspunderile lor uh, legate de politica de azil și să-și facă ordine în propria ogradă. Deci solidaritatea trebuie să însoțească aceste răspunderi nu poate să, înloia, să înlocuiască răspunderile statelor membre, pentru că altfel sistemul de azil comun ar da greș. Deci trebuie să găsim un echilibru între cele două principii. Și al doilea motiv pentru care e vorba de o problemă complexă este că necesitățile statelor membre pot să difere foarte mult. Deci nu există o singură măsură de solidaritate care să rezolve toate problemele ci acest lucru depinde de cât de bine dezvoltat este sistemul de azil al statului respectiv sau dacă apare sau nu o situație de urgență în momentul respectiv sau depinde de geografia statului membru respectiv. Deci asta propune comunicarea, să abordăm solidaritatea în UE în termen de a dezvolta un instrumentar flexibil de posibile măsuri care ar putea fi luate pentru a ajuta statele membre în diferite situații în cel mai eficient mod. Deci comunicarea în momentul de față analizează măsurile existente care au fost dezvoltate în ultimul deceniu și le pune într-un cadru coerent pentru a vedea cum se uh, unesc aceste măsuri cum se potrivesc între ele și, de asemenea, cum se pot dezvolta mai departe. Comunicarea este articulată pe patru priorități, patru axe, dacă vreți. Prima este cooperarea practică și asistența tehnică. Pe acest front, după cum știți, există multe măsuri existente și aranjamente de colaborare între statele membre, uh, dar crearea recentă a biroului EASO de sprijin pentru azil sperăm că va avea o valoare adăugată semnificativă. În special legat de existența EASO, sperăm că această colaborare practică va deveni un pilon de rezistență pentru sistemul de azil și nu va fi doar o grupare de, de aranjamente ad hoc. Apoi, al doilea pilon este asistența financiară. Și aici rolul Fondului European uh, pentru uh, Migrație este extrem de important. Considerăm că acesta a fost uh, o măsură de solidaritate foarte importantă, în ciuda faptului că nu este foarte mare ca dimensiuni și credem că ar putea fi uh, consolidat uh, și mai mult dacă statele membre folosesc în mod strategic uh, măsurile de programare pentru a continua să construiască capacitate în sistem pe termen lung și, în al doilea rând, ar fi uh, consolidat prin adoptarea fondului pentru um, azil și migrație Propunerea Comisiei pentru noul fond conține mai multe trăsături care vor permite flexibilizarea uh, acestui fond. Al treilea pilon al uh, comunicării este alocarea responsabilităților. Acest lucru este unul din uh, cele mai problematice aspecte ale solidarității în UE. Și, în ciuda, uh, în spatele acestei fraze criptice este întrebarea unde ajung azilanții. Și aici avem un spectru întreg de poziții posibile între acei actori care sunt atașați de principiile actuale din regulamentul Dublin și, cei, și opozanții acestor principii. Comisia consideră că este extrem de important în acest moment să continuăm să lucrăm la reforma regulamentului Dublin propusă de Comisie în 2008 și această propunere trebuie să fie adoptată în 2012, așa cum s-a stipulat în programul de la Stockholm. Dar, pe lângă uh, reformarea regulamentului Dublin, în conformitate cu propunerea din 2008, Considerăm că este necesar și să dezvoltăm măsurile de însoțire, care să poată rezolva orice probleme care ar ajunge, care ar apărea din alocarea de responsabilități în Uniune. Și aceste măsuri se referă la dezvoltarea uh, relocării voluntare, care rezultă din proiectul pilot cu Malta. Și aici Comisia s-a dedicat pentru a uh, propune o schemă permanentă de relocare voluntară și analizăm și prelucrarea comună a cererilor de azil, acolo unde Comisia a lansat un studiu de fezabilitate în acest an. Pe lângă această distribuire a responsabilităților, Comisia se gândește și la guvernanța sistemului de azil. Ne referim în primul rând la evaluarea negociată acum și la avertizarea timpurie în cadrul regulamentului de la Dublin și pentru a putea asigura mai bine ideea că un stat membru își îndeplinește în totalitate obligațiile și pentru a avea măsuri de solidaritate mai bine țintite pentru statele membre. Comunicarea se referă la patru axe, aceste patru axe, iar mesajul cheie privind dezvoltarea lor este faptul că, sigur, Comisia își va îndeplini rolul în elaborarea acestor instrumente, jucându-și rolul instituțional pe care îl are conform tratatului, totuși solidaritatea în domeniul azilului nu poate fi pusă în practică numai de comisie. Depinde de colaborarea tuturor părților interesate și de disponibilitatea statelor membre de a juca rolul, de exemplu, punând la dispoziție active, la, punând active la dispoziția Biroului European de Sprijin pentru Azil, punând în practică programul programul de transfer voluntar permanent uh, și, de asemenea, accentuând nevoia de a, a continua negocierile privind pachetul de azil. Comisia încurajează toate părțile interesate să își joace rolul îndeplinind acțiunile specifice care le revin. După cum știți, Consiliul a răspuns la apelul Comisiei din această comunicare și a adoptat uh, concluzii pe 8 martie privind cadrul comun de solidaritate. Aceste concluzii au fost susținute de Comisie și considerăm că ele reafirmă angajamentul statelor membre față de programul de solidaritate Lucrul acesta uh, se accentuează în, comisie, în concluziile Consiliului și responsabilitatea statelor membre. Se trece și dincolo de ideea de solidaritate în domeniul um, azilului, uh, chestiunile referitoare la controlele la frontieră și așa mai departe. Implicarea diverselor părți interesate este importantă și din punct de vedere al Parlamentului. Parlamentul și-a adăugat uh, vocea la această chestiune și așteptăm să colaborăm cu Parlamentul cât mai mult cu putință în elaborarea acestui raport. Mulțumesc! Mulțumesc și acum să-l auzim pe raportorul nostru pentru acest raport din proprie inițiativă, domnul Triandafilides. Înainte de a da cuvântul la discuții, domnul Triandafilides. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc Comisiei pentru prezentarea documentului Consider că o mare parte din acest document este pozitiv. Există o serie de elemente care merită să fie discutată în continuare și alte elemente trebuie clarificate. Între elementele pozitive menționate deja, consider că apare nevoia de a transpune solidaritatea în măsuri concrete solidaritatea financiară prin maximizarea fondurilor existente, Fondul European pentru Refugiați până în 2013 și apoi Fondul pentru Migrație și Azil rolul uh, EASO, cooperarea practică și tehnică prin intermediul acestui birou european pentru azil este foarte important. Alocarea responsabilităților prin programul de transfer voluntar permanent sunt chestiuni care trebuie elaborate în continuare pentru a crea un context cuprinzător adoptat uh, realităților din domeniul azilului și realităților pe care dorim să le creăm în viitor. Deci experiența și evaluarea uh, acestor uh, proiecte de transfer pot fi foarte importantă. Uh, comunicarea pune în accentul pe acest program de transfer valabil numai pentru beneficiarii de protecție internațională și exclude pe solicitanții de azil dar știm că în sistemele de azil exact aici sunt problemele. Se pune problema prelucării comune a solicitărilor de azil, ceea ce este un lucru pozitiv care a fost menționat deja, deși deocamdată chestiunea este foarte vagă și se fac studii este totuși un element care merită cercetat în continuare ca măsură de solidaritate. Uh, pentru a spori eficiența prelucrării cererilor de azil. Se pare că există multă speranță privind acest birou european permanent pentru azil. Lucrul acesta este justificat și trebuie să clarificăm mandatul acestui uh, birou și activitatea acestui birou, mai ales în relație cu Frontex. Se spune în comunicare la pagina 4 că Frontex și Biroul European de Sprijin pentru Azil trebuie să coopereze în materie de protecție internațională și azil. Domnule președinte, aș dori acum să adresez câteva întrebări Comisiei pentru a clarifica anumite aspecte. Prima mea întrebare se referă la uh, principiu care a fost uh, accentuat uh, în prezentare, principiul solidarității și uh, principiul împărtășirii responsabilității. Ar, tratatul spune că politicile acestea și aplicarea lor vor fi guvernate de sub principiul solidarității și de împărtăcirii oneste a responsabilităților între statele membre. Ori de câte ori este necesar, Uniunea va uh, acționa în sensul acesta pentru a, ca legislația adoptată să aibă prevederile necesare pentru a transpune în, în realitate acest principiu. Ce, care este diferența între solidaritate și împărtășirea corectă a responsabilităților? și în ce măsură afectează alegerea viitoarelor instrumente legislative și care sunt mecanismele avute în vedere de Comisie pentru a face acest lucru. A doua întrebare. Mă refer la statele membre care primesc diverse numere de solicit, diverse um, cantități de solicitanți de azil. Care ar fi rolul acestor state membre în mecanismul de solidaritate? Din motive geografice sau din, motive, din alte motive, statele acelea primesc un număr relativ mic de mm, solicitanți de azil și care nu sunt supuse aceleași presiuni ca alte state ce înseamnă termenul particular pressure, presiune deosebită și uh, flux masiv uh, de solicitanți de azil. Cum vor fi definite aceste noțiuni și cine va evalua ce înseamnă exact aceste noțiuni? Apoi se pune problema solidarității și a dezechilibrelor față de responsabilitățile asumate. E o altă problemă din comunicare. Se menționează în comunicarea Comisiei uh, și de asemenea se accentuează în, cons- în concluziile Consiliului. Dar de mai multe ori s-a spus că solidaritatea trebuie să meargă mână în mână cu responsabilitatea. Statele membre trebuie să fie sigure că sistemele lor fac față standardelor europene și internaționale. Trebuie să uh, acționeze astfel încât să nu aibă un impact negativ asupra statelor, altor state membre. Este un aspect cheie al uh, solidarității. Cum vede Comisia această echilibrare, mai ales dacă ne gândim că sunt țări care au prea multe probleme în sistemul lor de azil? Ce vine în primul rând? Măsurile de solidaritate sau îndeplinirea obligațiilor? Pentru că lucrul acesta s-ar putea să dureze foarte mulți ani dacă n-ar exista măsuri de solidaritate și nu în ultimul rând uh, sistemul, programul pilot de transfer uh, din Malta este singurul asemenea sistem care a funcționat în Uniunea Europeană și aș dori să spun că nu s-a făcut o evaluare de către comisie, dar uh, în afară de criticile referitoare la numărul scăzut uh, de persoane, experiența a fost considerată pozitivă. În comunicare se spune că, de fapt, comisia va uh, propune un asemenea mecanism de transfer voluntar permanent și aș dori să văd ce ne spune comisia pe această temă. Mă opresc aici, domnule președinte, și apoi uh, voi reveni la problema calendarului și voi comenta orice alte comentarii care vor fi făcute de vorbitori. Acum avem timp să discutăm. Doamna Ghiom are acum cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc că îmi dați cuvântul și mulțumesc uh, pentru comunicarea făcută de comisie și pentru primele comentarii ale raportorului pe ace- tema acestui raport de inițiativă, care mi se pare absolut fundamentale. Deci, cum spuneam, salut comunicarea de astăzi, dar și salut comunicarea din decembrie 2011 a comisiei, pentru trei motive. În primul rând, această comunicare este o reacție la o modalitate de a constata un eșec comun. Comisia reacționează, cred eu, într-o manieră constructivă la un eșec privind capacitatea Uniunii Europene de a răspunde într-o manieră globală la consecințele primăverii arabe, dar și la alte fenomene anterioare. Trebuie să reamintim că majoritatea statelor membre au reacționat la aceste evenimente recente sau mai vechi într-o manieră oarecare, însă când s-a pus problema să primească un număr de persoane, n-au reacționat cum trebuie. Comunicarea Comisiei pune degetul pe rană. În al doilea rând, această comunicare se înscrie uh, pe o linie politică care uh, apreciază politica europeană comună în materie de azil, valorile fundamentale. Solidaritatea este o valoare fundamentală a Uniunii Europene care trebuie să fie apărată în continuare. Și în al treilea rând, uh, reacția propusă este un răspuns uh, global. Avem uh, în 2012 aici, uh, se apropie un termen final, iar această comunicare ne permite să luăm distanță și să evaluăm fațetele politicii comune de azil având o abordare globală, ceea ce este o manieră inteligentă de a privi lucrurile. Sigur, această comunicare vorbește de principii care trebuie puse în aplicare, este rolul ei, nu vorbește despre elemente practice, dar în ce privește solidaritatea, ne incită să ieșim din domeniul simplu al declarațiilor și să trecem la fapte. Aceasta este de fapt ce ni se cere. Așa că putem uh, să ne gândim, uh, să-i oferim uh, raportorului anumite elemente de gândire. Eu sunt raportor de lungă și sper să vorbesc și în, în asentimentul dumneavoastră. Vreau să transmit niște mesaje cheie pentru a avea instrumentarul necesar pentru a putea ieși din ideea asta, fiecare pentru sine, fiecare la el acasă. Uh, sunt mesaje cheie care trebuie să ne ghideze acțiunea, cele trei principii menționate, solidaritatea menționată și de Comisie și de domnul Trandia Filites, uh, responsabilitatea și încrederea comună, încrederea reciprocă. Iată principiile, ideile generale care în săptămânile vitale ne vor permite să elaborăm acest raport. Și vreau să mai insist asupra unui aspect. Am vorbit deja de ieri, ieri când am vorbit despre directiva antidiscriminare. Situația economică actuală, și nu trebuie să ascundem acest lucru, ne complică viața în acest domeniu. Să nu uităm că dacă avem instrumente comune potrivite, am convingerea că vom putea reduce costurile naționale și mai ales în domeniul azilului, este un domeniu în care investițiile generează economii financiare și sociale. Pe termen lung, sigur că da, dar au un impact asupra costurilor umane care sunt legate de procedurile de azil și tot ceea ce poate fi economisit în acest domeniu este important. Deci trebuie să ne gândim la acest element. Comunicarea comisiei, nu acest instrumentar, trebuie să fie eficient, trebuie să fie flexibil, trebuie să se transforme în mecanisme concrete care, cum spuneam, au un impact asupra costurilor. Și un ultim element, pentru că vorbim de comisie, de contribuția Parlamentului la această politică comună de azil, Vreau să nu uităm ultimul actor, și anume Consiliu. Și Consiliul are o responsabilitate importantă ca să transforme în uh, instrumente legislative, țin, ne gândim și la ultimele uh, comunicări ale Consiliului, uh, deci cred statele membre și Consiliul sunt și trebuie să aibă și ele un uh, rol, o responsabilitate, trebuie să-și preia această responsabilitate în ceea ce privește programul comun de azil. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc, doamnă Ghiom. Iar acum, domnul Pircăr. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Pentru mine este un semn bun că s-a definit foarte clar aici în documentul Comisiei ce înseamnă solidaritate. Solidaritate financiară, cooperare practică, eh, diviziunea muncii, îmbunătățirea instrumentelor pe care le avem la dispoziție la ora actuală. De asemenea, cred că este corect eh, că fără echivoc Comisia adoptă o poziție și spune că în primul și în primul rând, dacă există un flux masiv ce anume trebuie, ce instrumente trebuie aplicate și anume directiva pentru uh, protecție temporară. Cred că de asemenea este un semn pozitiv că s-au definit în documentul Comisiei poziții de anul trecut ca urmare a primăverii, așa numitei primăveri din nordul Africii. Și anume că situația nu se compară niciodată cu situația din 1999, când am avut probleme serioase în Europa de Sud-Est, mai ales în Kosovo. Interpret, interpretez această chestiune ca o confirmare a structurii actuale existente în Uniunea Europeană pentru a putea face față fluxurilor migratorii. De asemenea, mi se pare important că de la început Comisia spune că trebuie menținut regulamentul Dublin. Este un instrument care funcționează. Firește, aici și colo, poate mai sunt discuții, uh, dar unde putem îmbunătăți lucrurile, unde pot fi uh, puse în aplicare mai repede. Sigur că analiza este bună în general, dar nu trebuie să modificăm principiile. contactul primar care este stabilit într-o țară este cel care este valabil și nu cred că se vrea schimbarea acestui lucru la comisie. Poate că ar trebui schimbat în aceeași lumină dacă se pune problema de regulamentul Dublin. De asemenea, cred că este un element pozitiv că uh, s-a dat o declarație fără echivoc și anume că vor, fi, vor exista măsuri de flancare care sunt uh, necesare, dar aceste măsuri, cum ar fi alocarea, împărtășirea responsabilităților în situații de urgență care se fac pe bază voluntară. Este foarte important. Deci trebuie să vedem acum ce tip de cazuri ar fi cazuri de urgență. În principiu, cred că trebuie să vedem persoanele care se ocupă uh, de protecție internațională, dar să nu extindem acest lucru la solicitanții de protecție internațională. E o diferență fundamentală. Deci dacă am extinde acest principiu, ar contracara toate opiniile existente la ora actuală, toate uh, argumentațiile pe care le-am aplicat. Trebuie să ajungem la o hotărâre cât mai curând cu putință. Cei care au nevoie de protecție trebuie să obțină protecție, dar nu mulțimea care dorește protecție și care nu are dreptul la protecție internațională și de obicei e vorba de cam 90% din această a doua categorie. Dar aici trebuie să existe o procedură de diferențiere și vreau să vă atrag atenția asupra unui element acum la sfârșit. Să nu renunțăm la ceva care funcționează regulamentul Dublin. Dacă are o țară o problemă, nu mă gândesc că e bine să schimbăm sistemul care se aplică la alte 26 de state membre. Sigur că trebuie să acordăm ajutor acolo unde e nevoie, dar în principiu trebuie să menținem sistemul pe care îl avem. Poate putem să-l întărim acolo unde e nevoie. Mulțumesc foarte mult. Doamna Wikström este rândul dumneavoastră. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând aș vrea să-mi exprim aprecierea pentru activitatea excelentă a domnului Triantafilidis în acest dosar. Aș dori de asemenea să le mulțumesc tuturor colegilor pentru spiritul de cooperare de care au dat dovadă în uh, aceste rapoarte legate de azil. Solidaritatea intraeuropeană în domeniul aziliului trebuie să se bazeze pe două lucruri, după părerea mea, responsabilitate și solidaritate. Este nevoie de ambele pentru a atinge obiectivele de solidaritate în Uniunea Europeană. Toate statele membre au responsabilitatea de a implementa regulamentul și să se conformeze uh, dispozițiilor la care au derat, iar sistemul Dublin 2 se bazează pe uh, supoziția că un solicitant de azil primește același tratament, aceleași șanse în toate statele membre. Însă, în momentul de față, acest lucru nu se întâmplă. Același solicitant de azil are 80% șanse de a-i se accepta cererea de azil într-un stat membru și mai puțin de 1% într-un alt stat membru. Atâta vreme cât uh, această situație persistă, sistemul sistemul nu are credibilitate. Pe de altă parte, unele state membre se confruntă cu presiuni mai mari din partea solicitanților de azil decât alții. Recent am auzit cazul Kosovo și am să vă dau cifrele din Suedia. Într-un singur an am uh, reușit uh, să primim 82.000 de persoane și totuși nu avem granițe externe. Dacă vrem să construim cu seriozitate un sistem comun, trebuie să ne asumăm responsabilități comune. În momentul de față, 10 state membre care primesc și cazează 90% dintre solicitanții de azil, iar 17 state membre au posibilitatea să facă mai multe și să-și asume responsabilități mai mari. Totuși, solidaritatea este în ambele sensuri. Este vorba de solidaritate în implementarea regulamentului și respectarea standardelor și, un lucru important pentru statele membre, în uh, gestionarea granițelor externe să sprijine statele membre care se supun unor presiuni semnificative. Ambele obiective trebuie îndeplinite, iar încrederea este un element central. În momentul de față, Uniunea Europeană se confruntă cu o lipsă de încredere, lucru valabil din păcate și în domeniul azilului. În uh, în momentul îndepărtării granițelor interne, trebuie să avem încredere că granițele externe sunt gestionate corespunzător și că statele membre aplică în mod corect regulamentele și standardele. Da, este nevoie de încredere pentru a asigura solidaritatea și este nevoie de foarte multă loialitate pentru a asigura încrederea. Și pentru a asigura loialitatea trebuie să creștem solidaritatea. Este un cerc care stă la baza Uniunii Europene. Nu nu este vorba doar de azil și migrație. După părerea mea, este clar că toată lumea are de câștigat dacă acest cerc este stabil însă este foarte fragil și uh, nu uh, trebuie foarte mult timp pentru a distruge acest sistem se vorbea despre faptul că articolul 80 din tratat este uh, aplicabil în domeniul solidarității, în domeniul migrației. Și cred că ar trebui să ne referim mai des la articolul 80 și să reflectăm la importanța sa. Orice măsuri pe care le putem lua pentru a crește solidaritatea, încrederea și loialitatea vor crește, vor întări Uniunea Europeană și voi susține întotdeauna aceste măsuri. De aceea această comunicare este una pozitivă. Aș vrea să închei prin a spune că concluziile Consiliului privind un cadru comun pentru o solidaritate reală uh, față de statele membre care se confruntă cu presiuni deosebite asupra Uh, granițelor lor, inclusiv prin uh, fluxuri uh, migratorii, m-a surprins în mod plăcut, pentru că subliniază importanța responsabilității și încrederii reciproce. Iar alineatul privind relocarea este cel mai important la fel ca menționarea directivei privind protecția temporară. Să sperăm că Consiliul va aplica aceste formulări și în directivele și regulamentele uh, pe care le adoptă pentru a lua în serios solidaritatea, așa cum încercăm și noi să facem în acest Parlament și în această comisie prin diferitele rapoarte. Mulțumesc! Thank you, Frau Hirsch. Mulțumesc, doamna Hirsch. Mulțumesc, domnule președinte. În uh, calitate de raportor din partea grupului uh, liberalilor, aș vrea să mulțumesc și eu Comisiei pentru această comunicare. Cred că trebuie să recunoaștem că un uh, spațiu comun de libertate și securitate este extrem de important. Solidaritatea și responsabilitatea merg mână în mână. Deci nu nu trebuie să procedăm altfel decât să susținem statele care au dificultăți în implementare și care, din motive politice, ezită mai mult decât ar trebui. Este bine că va exista un birou de suport Sigur că trebuie să discutăm despre rolul specific al acestuia. Ieri vorbeam despre Fondul pentru Azil și Migrație și uh, am spus că acesta este un element esențial pe care trebuie să-l monitorizăm. Iar un punct important este legat de implementarea directivelor în domeniul azilului, atât în prezent cât și în viitor. Va trebui să fim foarte atenți la aceste lucruri. În ceea ce privește Dublin 2, Bineînțeles că acest regulament trebuie să fie revizuit și îmbunătățit. Însă, aceasta nu înseamnă că nu trebuie să analizăm uh, îndeaproape situația cu care ne confruntăm. Este vorba de o situație în care numărul absolut de solicitanți de azil uh, din Uniunea Europeană este îndreptat către un număr foarte mic de state membre, iar o mare parte dintre statele membre au rezerve, chiar dacă au un potențial semnificativ de a prelua solicitanții de azil. Dacă aceasta este situația în baza Dublin 2, cred că ar trebui să o analizăm și să o îmbunătățim. De exemplu, ar trebui să existe o defalcare sau o distribuție în funcție de PIB-ul uh, țării, uh, densitatea populației, numărul de locuitori și așa mai departe. Acestea sunt criterii care cred că ar putea duce la rezultate diferite și ar uh, repartiza această povară a numărului de refugiați în mod proporțional între statele membre. Și cred că nu putem să evităm această, această discuție. Putem discuta despre proiecte voluntare sau de cooperări voluntare între statele membre. Însă aceasta este doar o parte a problemei. Așa că trebuie să optimizăm uh, Dublin 2 și în același timp trebuie să ne uităm la rezultatele Dublin 2 să vedem cum am putea să creăm un dispozitiv mai potrivit. Mulțumesc, uh, doamna Hirsch, doamna Holmeier. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. În primul rând, documentul din partea Comisiei este salutar, deoarece ne dă de gândit și ne oferă foarte multe informații pentru discuțiile noastre. Cei care lucrează la acest dosar de foarte mult timp uh, cunosc foarte bine situația și sper că vom continua să discutăm uh, multe uh, din um, lucruri în continuare. Unele lucruri le discutăm chiar de 2 ani și nu aș vrea să mă concentrez prea mult pe detalii, ci doar pe câteva dintre cele mai importante. În primul rând, a existat o observație foarte pertinentă. Și acesta se referă la modul în care sunt uh, gestionate solicitările. Asta nu înseamnă că statul nu mai este responsabil de prelucrarea cererilor. Însă când uh, există Uh, chestiuni legate de interpretare. Poate că țările mai mici au probleme în a găsi uh, interpreți pentru diferitele dialecte din diferitele regiuni ale Africii, de exemplu. Regatul Unit are o capacitate foarte mare în acest sens, Germania și Austria într-o oarecare măsură, dar cred că ar trebui să existe posibilitatea de a oferi sprijin reciproc în astfel de situații, astfel încât uh, să se ofere asistență refugiaților și astfel încât aceștia să-și poată exprima îngrijorările în propria limbă. Aceasta ar accelera la rândul său procedurile și ne-ar ajuta să avem o abordare mai consecventă și ne-ar ajuta să rezolvăm cazurile mai rapid. Am putea afla mai repede uh, cine uh, are o cerere de azil valabilă. Pe de altă parte, ne-ar ajuta să returnăm mai rapid persoanele care nu sunt îndreptățite să rămână pe teritoriul unui stat membru. Această formă de sprijin reciproc ar fi foarte utilă. În ceea ce privește returnarea refugiaților, și acest subiect este foarte important. Ar trebui să avem o abordare comună în ceea ce privește returnarea. Uitați-vă ce s-a întâmplat în uh, Grecia. Oficialitățile din Grecia ne-au spus că este foarte dificil să uh, ia legătura cu unele, unele țări, pentru că unele țări pur și simplu nu sunt interesate de Grecia. Iar uneori aceste uh, țări uh, refuză pur și simplu să uh, dea curs solicitărilor de la oficialitățile din Grecia. Deci dacă ar exista un răspuns coordonat în materie de returnare la nivel european, atunci impactul ar fi mai puternic. Pentru că este nevoie și de o politică de, recurnar, de returnare adecvată a Uniunii Europene, pentru că altfel, uh, chiar dacă nu există posibilitatea de ședere, pentru că nu există drept de protecție în baza Convenției de la Geneva, chiar dacă nu există o posibilitate de returnare, atunci trebuie să ne punem sub semnul întrebării legislația privind asistența umanitară. Am o întrebare legată de Turcia către Comisie. În regiunea Evros se fac uh, verificări uh, la aeroport, însă traficul de ființe umane prin Turcia nu este considerată o priori, nu este considerată o prioritate. Însă există o presiune asupra Greciei uh, din cauza migranților ilegali. Și asta din cauza că legislația nu a fost implementată corespunzător. Pachetul de azil nu a fost implementat uh, corespunzător, ceea ce a complicat situația. Așadar, aș fi interesată să știu care este abordarea Comisiei cu privire la problemele care nu au fost rezolvate în Grecia și care au uh, intensificat presiunile diplomatice în Grecia. Și Bulgaria este o țară afectată pentru că și ea are granițe cu Turcia. Sigur că există cooperări în anumite domenii, însă există alte domenii în care nu se cooperează. Domnul Tavares. Mulțumesc, domnule președinte. Am să încep prin a mulțumi raportorului, colegul nostru, domnul Tianta Filides, Și aș dori să vă spun că suntem uh, mai mult decât pregătiți să ne dăm concursul în uh, elaborarea acestui uh, raport. În ceea ce privește relocarea, refugiații, toate acestea sunt chestiuni interconectate. Uh, și cred că contribuția celor care lucrează la alte rapoarte nu poate fi decât una pozitivă și știu că raportorul nostru uh, este deschis oricărei uh, cooperări. Și cred că acest lucru este cu atât mai util când discutăm despre perspectivele financiare. Avem foarte multe rapoarte care sunt legate între ele. Este vorba de raportul doamnei Guillaume și despre raportul domnului Triantafilides. Așa cum a spus doamna Wikström, Cred că ar trebui să um, întrerupem acest uh, cerc uh, vicios uh, și ar trebui să inversăm tendința, să transformăm acest cerc vicios al încrederii și solidarității într-un cerc virtuos. Există foarte multe țări care au capacități enorme dar care nu și le pun neapărat la dispoziție. Și cred că trebuie să fim uh, realiști uh, în modul de tratare a refugiaților în Europa. Sunt de asemenea dispus să fac toate eforturile necesare pentru a progresa în acest uh, raport. Există țări în Consiliu care se tem de solidaritate și există o rezistență în uh, Consiliu de a folosi uh, articolul 80 ca temei juridic. Se pare că aceste țări consideră că articolul 80, chiar dacă este în tratat, nu ar trebui să fie utilizat niciodată. Noi cred că ar trebui să realizăm o solidaritate reală între statele membre. Și cred că Parlamentul ar trebui să facă eforturi pentru a mediatiza această chestiune. Și am să închei cu câteva observații. s-a spus că sistemul nu este neapărat în criză, în uh, toate statele membre, ci doar în unele dintre ele. După părerea mea, eu cred că sistemul este în criză. Luxemburgul, de exemplu, este într-o situație diferită, într-o poziție geografică diferită și se confruntă cu probleme diferite. solicitații de azil pot fi mutați dintr-o țară europeană în alta, ținând cont de poziția geografică și situația financiară. Se pare că sistemul totuși uh, este într-o situație foarte dificilă. Cineva spunea că trebuie să avem curajul să ne recunoaștem punctele slabe, să le rezolvăm astfel încât să ajungem la o soluție. Și așa cum spunea și doamna Hirsch, nu trebuie să ne fie teamă să recunoaștem problemele. Dacă există o problemă în Grecia, problema nu este doar a Greciei, ci a întregii Uniuni Europene. Și avem nevoie de o abordare realistă. Atunci când vorbim despre refugiați și despre persoane returnate, există sute de mii de refugiați în lume și 90% dintre aceștia, potrivit uh, sondajelor, ar vrea să se întoarcă acasă. Și există și alți refugiați care doresc să rămână în țări de tranzit, pentru că sunt mai apropiate de țările din care provin, pentru că vorbesc aceeași limbă și au aceeași cultură. Deci când vorbim despre refugiați, vorbim despre o minoritate redusă de refugiați care nu au altă posibilitate decât să-și clădească o viață nouă. Pentru că dacă s-ar întoarce în țările lor, și mă refer la cei din Irak, de exemplu, uh, lucrurile ar fi foarte dificile. Deci ar putea să rămână în țări de tranzit, Însă aceste țări de tranzit poate că nu au condițiile necesare să le ofere locuri de muncă sau o viață decentă acestor refugiați. Știu că unii membri ai acestei comisii au fost în Siria și au văzut pe refugiații irakieni de acolo și au văzut în ce situație se află aceștia. Nu au acces la locuri de muncă, au o situație foarte precară, sunt victime ale grupurilor de criminalitate organizată și așa mai departe. Ar vrea să se întoarcă acasă, însă nu pot. Deci când vorbim despre refugiați, există un număr foarte mic de persoane care uh, chiar au nevoie cu adevărat de mai mult sprijin. și uh, care pleacă din Uniunea Europeană în alte state membre. Thank you. Solidarity is uh, an emotively favorable. Mulțumesc. Solidaritatea este un cuvânt foarte confortabil și frumos. Poate acord nu e la fel de emoțional, dar acordul nu ar trebui să fie automat. Eu înțeleg statele care sunt la granițele Europei, care primesc un număr disproporționat de azilanți. Dar ele sunt doar victimele legilor absurde de azil care au fost impuse statelor membre, în special principiul uh, absurd de nereturnare. Deci, oamenii care nu reprezintă un risc nu pot fi uh, întorși în țări, uh, așa zis, periculoase. Majoritatea azilanților uh, trec, vin în Europa trecând pe lângă niște țări sigure cu care au legături. Solidaritatea pe care o definim astăzi este o partajare corectă a responsabilităților, dar eu nu cred că uh, țările europene au o responsabilitate pentru oamenii care trec pe lângă țările sigure și uh, pentru cei care nu sunt într-un risc mai mare decât cei care au rămas în țară sau uh, pentru cei care fug din țări care au devenit democrații. Trebuie să avem uh, solidaritate, dar haideți să nu mai lăsăm ca Europa să fie vaca de mulți pentru tot uh, restul lumii. Mulțumesc! Comisia, dacă doriți să uh, reacționați înainte de a da cuvântul raportorului pentru a concluziona. Mulțumesc foarte mult. Bineînțeles, s-au făcut multe observații și majoritatea au fost extrem de relevante. O să mă concentrez pe întrebările care au fost adresate specific comisiei și nu o să comentez uh, afirmațiile specifice care s-au făcut. În primul rând, Problema diferenței între principiul uh, solidarității și partajarea corectă și justă a responsabilității. Eu cred că asta este o întrebare capcană în multe feluri. Poate nu o să intru direct în uh, amănuntele discuției semantice sau diferenței semantice și filozofice dintre acești termeni, dar obiectivul comunicării era tocmai să arătăm cum putem ajunge la un echilibru între solidaritate și partajarea uh, corectă a responsabilităților. Și astfel ajungem la întrebarea care a fost prima, solidaritatea sau responsabilitatea? Și poziția Comisiei este că cele două trebuie să meargă mână-mână. Există actori care, pot să vă, care o să vă spună că solidaritatea vine după responsabilitate sau înaintea ei, dar noi considerăm că ar trebui să existe un echilibru în cele două. A existat o întrebare specifică din partea domnului Trantafilidis despre modul în care Comisia vede rolul uh, statelor membre care nu sunt chiar atât de împovărate, care nu primesc un număr mare de azilanți în acest moment. Punctul de vedere al Comisiei în comunicarea privind solidaritatea este că aceste state membre au într-adevăr un rol de jucat dar acest rol trebuie să fie mai întâi de a construi capacitatea în propriile sisteme, astfel încât să poată face față fluxurilor viitoare, pentru că, așa cum spuneam, fluxurile migratorii sunt uh, imprevizibile. În momentul de față avem presiuni la uh, granița de sud, la un moment dat s-ar putea să apară la granița de est, deci nu știm, drept pentru care construcția de capacitate este foarte importantă. Uh, și trebuie ca fondurile europene să fie folosite într-un mod adecvat și strategic. În al doilea rând, aceste state membre au un rol de jucat pentru că oferă asistență practică și altor state membre. A existat o întrebare foarte specifică legată de presiune particulară și de uh, flux masiv. Acești termeni au un înțeles foarte specific în uh, instrumentele juridice relevante. Deci aceste presiuni particulare apar, au un întreg capitol acolo unde sunt definite destul de um, extins, dar există indicații pentru a vedea ce anume înseamnă aceste uh, presiuni particulare. Iar în ceea ce privește fluxul masiv, acest lucru este legat de directiva privind uh, protecția temporară și uh, aici se, sunt niște definiții foarte, foarte clare uh, și se leagă de um, conceptul de țară, de uh, persoană care nu se mai poate întoarce în uh, țara din care a plecat din cauza situației existente în respectiva țară. A existat și o întrebare legată de uh, schema permanentă de relocare pe care Comisia s-a angajat să o prezinte. Este foarte important să luăm în calcul reguli, ă, învățămintele trase din proiectele pilot. Și pentru că acest proiect pilot în momentul de față nu merge foarte bine, este foarte dificil să vedem care vor fi rezultatele finale. Evaluarea acestui proiect va fi o parte semnificativă a impactului, a evaluării de impact a acestei scheme permanente de relocare și va fi făcută în cooperare cu Malta și cu alte state participante Chiar dacă forma acestei scheme s-ar putea să difere, știm deja că schema va fi una voluntară, lucru care s-a hotărât deja și oricum va trebui să se unească cumva cu regulile care sunt negociate în acest moment pentru fondul de azil și migrare. Doamna Holmeier a adresat o întrebare specifică legată de, Tur de Turcia, Trebuie să recunosc că nu am înțeles foarte bine întrebarea. Poate, poate e o problemă de interpretare, dar ceea ce pot să spun este că am putea să discutăm și după aceea, după ședință. Dar ceea ce pot să spun în acest moment este că Comisia uh, lucrează cu Turcia împreună cu Serviciul de Acțiune Externă pentru a semna acest acord. Uh, și în ceea ce privește asistența acordată Greciei pentru uh, consolidarea sistemului de azil din Grecia, există multe informații în comunicarea privind solidaritatea și Comisia s-a angajat să asiste Grecia atât financiar cât și din punct de vedere tehnic uh, în special uh, cu um, asistența altor state membre și a Serviciului de Acțiune Externă. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Trantafilidis, dacă puteți să trageți o concluzie. Domnule președinte, din moment ce nu am foarte mult timp la dispoziție, o să mulțumesc Comisiei pentru răspunsurile pe care mi le-au dat și, de asemenea, o să le mulțumesc tuturor colegilor, doamnei Wickstrom, uh, doamnei Hirsch, doamnei Holmeier, domnului Tavares, domnului Bronz, pentru toate comentariile foarte uh, bune pe care le iau uh, în calcul și aș dori să spun că, dincolo de toate aceste observații, uh, încerc să obțin și perspective și păreri din partea divers, diversilor oameni de știință și ONG-urilor și o să țin legătura și cu grupurile politice pentru a avea un uh, prim proiect de raport uh, înainte de final lunii aprilie și apoi o întâlnire cu raportorii din, întâlniri cu raportorul din umbră încercând să avem o prezentare a raportului în comisie în iulie și să ajungem în septembrie în plen, după vacanța de vară. Deci cam acesta ar fi calendarul. Mulțumesc tuturor foarte mult și aștept cu interes cooperarea uh, tuturor colegilor. Mulțumesc foarte mult, domnule Centafilidis. Le mulțumesc tuturor membrilor care au făcut, care au luat parte la discuție și mulțumesc și, dom și domnului Youngs de la Comisie care ne-a explicat foarte pe larg poziția Comisiei înainte ca acest raport din propria iniți inițiativă să fie uh, redactat în viitorul apropiat. Trecem la ultimul punct de pe de zi pentru ședința de dimineață, pentru că după amiază avem uh, altele, începând de la ora 3. Dar acum trecem la punctul 15, care se referă la uh, punerea pe piață și utilizarea precursorilor explozivilor. Uh, în momentul de față, raportorul nostru, domnul Mulder, este aici și scopul discuției va fi prezentarea situației în acest moment după negocierile din trialog din dialogul tripartit. Vă rog, cei care plecați din sală, să o faceți în liniște. ca să putem trece la acest ultim punct. În primul rând o să-i dau cuvântul domnului raportor, care va prezenta situația din acest moment după negocierile din dialogul tripartit și să nu uităm că există trei probleme, trei întrebări politice principale aici. În primul rând, licențierea uh, față de înregistrare. Apoi delegarea competențelor către comisie pentru a modifica anexele și excepția uh, nitratului de amoniu din sfera de aplicare a um, acestui regulament. Să ascultăm, deci, poziția raportorului pentru a afla mai multe detalii și apoi vom uh, declanșa dezbaterea. Domnul Muldor. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Eu am prezentat proiectul de raport în luna iulie a anului trecut, pe 12 iulie, și după aceea am avut un termen de depunere a amendamentelor pe 15 iulie. Asta a însemnat că în redactarea amendamentelor am uh, ratat un eveniment care s-a întâmplat uh, la o săptămână după aceea. În uh, Norvegia, după cum știți, incidentul care a fost uh, atât de tragic și îngrozitor. În momentul de față am avut 49 de voturi din 50 pentru uh, raport și pentru recomandările făcute. Care au fost principalele concluzii ale acestei comisii? În primul rând, atunci când vin precursori a explozibililor, uh, Comisia a propus un sistem de acordare de licențe pentru multe produse care se află, se regăsesc pe o listă. Dacă dorești să le cumperi, trebuie să ai dreptul de a face, trebuie să ai un permis de a face acest lucru. Și acesta a fost poziția Comisiei sprijinită și de Comisia noastră prin uh, cele 49 de voturi din 50. Discuțiile ulterioare cu Consiliul a arătat că Consiliul avea un punct de vedere complet opus. În anumite state membre există un sistem de acordare de licențe, în alte state membre un sistem de înregistrare și în alte state membre în acest moment nu există niciun fel de sistem. acesta este momentul de față o problemă foarte dificilă. Al la a doua diferență este că această comisie vrea să respecte acordul dintre Consiliu și Comisie și Parlament legat de actele delegate. Consiliul vrea să adauge o excepție la acest lucru. În propunerea Comisiei există o listă A și o listă B. Lista B conține produsele care dacă ar, ajun, dacă ar fi cumpărată de anumite persoane și ar părea uh, un lucru suspect, uh, ar trebui să uh, se raporteze acest lucru. Consiliul vrea să aibă o procedură complet nouă prin care anumite produse vor fi adăugate sau omise de pe lista A. Noi, ca Parlament, am spus că vrem să respectăm acordul inițial dintre cele trei instituții. Uh, a treia problemă menționată deja și de dumneavoastră este că nitratul de amoniu apare, dar noi credem că nu este necesar să intre în sfera de aplicare a acestei propuneri, pentru că în uh, acordul RICI azotatul de amoniu este suficient de bine inclus și am încredere că nu e nevoie să-l includem și aici. Dar, cum am spus, în acest moment avem o divergență de opinii între Consiliu și Parlament care este considerabilă și subiectul pe care trebuie să-l uh, rezolvăm în primul rând este ce alegem, sistem de licențiere sau sistem de înregistrare sau un sistem dual. Comisia uh, vrea să facă o nouă propunere și acest sistem dual nu este satisfăcător, de pentru care Parlamentul, uh, am vorbit în numele acestei comisii și am spus că Parlamentul ar prefera un sistem de licențiere, dar bineînțeles trebuie să fim pregătiți pentru compromisuri și sunt dispus să propun acestei comisii, fără să mă angajez, că ar trebui să avem o, o perioadă de tranziție în care să acceptăm ambele sisteme, în sensul că cei care au sistem de înregistrare să-l continue pentru o anumită perioadă și cei care au sistemul de licențiere uh, la fel și la un moment dat, după mai mulți ani, să avem o reformă și comisia să se hotărască odată și să facă o propunere clară. În ceea ce privește actele delegate, pentru momentul de față, uh, Uh, vreau să respectăm acordul interinstituțional între Parlament, Comisie și uh, Consiliu. Deci cam asta ar fi uh, evoluția. În momentul de față încă discutăm, dar am ajuns la un punct mort. Mulțumesc! Mulțumesc, ați avut o prezentare foarte clară a situației din acest moment, care nu arată prea bine, dar uh, după cum știm, acest dialog tripartit uh, implică și celelalte două instituții, astfel încât poate președinția daneză ca parte activă a acestui dialog ar uh, dori să ne spună câte ceva sau uh, din partea comisiei înțeleg că doamna Ave Pum este în, în sală. Nu, de fapt Martin Schiffer este. Uh, deci, Martin, dacă ai putea să clarifici un pic poziția Comisiei și apoi uh, se va clarifica și poziția uh, președinției daneze. Domnul Schiffer, mai întâi. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Sprijinim uh, pe deplin uh, dialogul tripartit care se desfășoară în acest moment între instituții și ținem legătura cu, uh, atât cu raportorul, domnul Mulder, cât și cu președinția daneză. Situația, așa cum a fost ea descrisă, este această evaluare, practic, uh, o împărtășim și noi, pentru că situația, cum spuneam, este complicată și în ceea ce privește poziția Comisiei, în acest moment, deși ca toți ceilalți uh, am uh, spus că avem disponibilitatea de a fi flexibil pentru a ajunge la un compromis în final, poziția Comisiei în acest moment este că nu sprijinim această abordare duală, în continuare. Deci uh, avem o preferință clară pentru sistemul de acordare de licențe, iar în ceea ce privește actele delegate, uh, ne păstrăm propunerea așa, pe, pe care am avut-o inițial și pentru a ajunge la un compromis pentru primele două puncte, am semnalat că am putea da dovadă de flexibilitate la al treilea punct cu azotatul de amoniu, dar deocamdată uh, cum spuneam, uh, vorbim despre un uh, pachet întreg unde nu se poate spune că ne-am pus de acord pe marginea unui singur amănunt până nu am convenit asupra întregului. Noi considerăm că în acest război uh, licențiere uh, ar trebui, din punctul nostru de vedere, varianta preferată este să ne punem de acord și să acceptăm un sistem de acordare de licență, dar să fim de acord cu o perioadă de tranziție de 3-5 ani. Și după această perioadă, statele membre ar trebui să introducă toate acest sistem de acordare de licențe, inclusiv cele care în momentul de față au sistemul de înregistrare la nivel național. Deci asta ar fi opțiunea preferată de noi. Dacă această propunere nu s-ar bucura de majoritate, a doua opțiune ar fi să avem o abordare duală deci un sistem dual de la bun început de înregistrare și acordare de licențe, dar să avem prevederi legate de o evaluare care să aibă loc după 3-5 ani și apoi, ca parte a acestei evaluări, să solicităm Comisiei să vină cu propuneri de follow-up pentru a trage concluziile necesare din uh, evaluarea celor două sisteme. Acest lucru ar avea avantajul de a duce la o politică bazată mult mai mult pe fapte, pentru că atunci vom avea o evaluare corectă a ambelor abordări și o analiză detaliată și vom încerca să armonizăm cadrul legislativ pe baza unor evaluări suplimentare. Deci uh, aceasta ar fi a doua opțiune pe care am acceptat-o dacă prima nu ar fi acceptată. În ceea ce privește restul, celelalte puncte depind de progresul pe care îl vom face pe tot pachetul, dar, în concluzie, suntem disponibili să dăm dovadă de flexibilitate în uh, cadrul uh, în acest cadru de politică pentru a ajunge, pentru a avea niște negocieri de succes uh, în final. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Șifer. Acum dau uh, cuvântul Consiliului. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumim uh, raportorului, domnul Ian Mulder, că a evaluat situația de față și a prezentat situația acestui dialog acestui discuții tripartite care a început în timpul președinției poloneze de când am preluat noi uh, președinția, nu au avut loc uh, convorbiri oficiale, deci este foarte dificil să evaluăm situația din Consiliu. Putem să spunem că este un dosar foarte important care ține de chestiunile de siguranță și securitate și dorim să colaborăm deschis și constructiv cu Parlamentul pentru ca împreună cu Comisia să găsim o soluție va avea loc o reuniune săptămâna viitoare la Consiliu ca să discutăm acest dosar și <clears throat> aștept să aud ce are de spus Comisia ca să pot să spun la, comisie, la Consiliu acest lucru pentru a găsi o soluție pentru acest dosar. Mulțumesc foarte mult! Doamna Matiu Shadow, raportor din umbră. Mulțumesc, domnule președinte! În primul rând, Vreau să-l felicit pe domnul Mulder pentru prezentarea excelentă și mai ales pentru negocierile, pentru uh, reuniunile cu raportorii din umbră pe care le-a organizat și poziția Consiliului care a devenit atât de crispată în timpul președinției poloneze. Noi am, i-am împărtășit poziția grupului nostru care ar putea să fie foarte clară, știe foarte bine care sunt marjele de manevră ale grupului nostru politic. Încă o dată mulțumesc domnului Mulder pentru prezentarea foarte clară și pentru răbdarea de care a dat dovadă și de, pentru calitățile de negociator. Mulțumesc, doamna Wikström. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Primăvara plutește în aer, a început astăzi sau ieri, cred, dar uh, primăvara oamenii își fac curățenie, uh, eu știu, în uh, bazinele de lângă casă, în piscină sau își fac piscină. Deci dosarul de care se ocupă domnul Moldor a fost blocat de un stat membru tocmai pentru că e vorba de substanțe care se folosesc pentru a face curățenie în piscină. După părerea mea, este inaccept, inacceptabil. Uh, Trebuie să ne asigurăm, așa cum spunea și președinția daneză, că siguranța cetățenilor este asigurată și că precursorii pentru explozibili sunt restricționați. Iar acum avem uh, acest mesaj că din cauza unor substanțe folosite pentru curățirea piscinelor s-a blocat dosarul. Președinția daneză trebuie să spună în Consiliu că trebuie găsită o soluție și că trebuie să existe alte substanțe folosite pentru a face curățenie în piscinele din Franța decât aceste substanțe extrem de importante. Mulțumesc foarte mult! Mulțumim, mulțumim pentru declarația foarte clară despre primăvară, <laughs> care se referă și la cei dintre noi care nu avem piscină acasă. Dar să vedem ce are de spus raportorul domnul Mulder. Ce părere aveți? Nu pot să spun decât uh, că, mi se pare că discuția este interesantă și vreau să o asigur pe colega mea că vom încerca să găsim o soluție pentru piscine într-o țară anume și sperăm că vom avea și progrese în acest domeniu. Cred că dacă facem concesii de ambele părți, lucrurile se vor rezolva. Deocamdată pot să mă gândesc că s-au făcut mai multe concesii din partea Parlamentului decât din partea Consiliului. Sigur, Consiliul poate să aibă altă părere, dar sperăm ca la reuniunea de săptămâna viitoare a Consiliului se vor face progrese și că vom găsi o soluție la această problemă foarte repede. Cred că pro- problema asta merită o soluție rapidă. Mulțumesc foarte mult! Vă mulțumim! Am discutat despre starea de lucruri după negocieri. Negocierile vor continua, mai avem timp. Deocamdată facem pauză până la ora 3, unde vom începe cu restul punctelor din ordinea de zi. Vă mulțumim foarte mult!